Mes chers collègues, bonjour! Dragi colegi, bună ziua! După cum ați observat, sunt în formă. Am avut uh, câteva mici peripeții la Strasburg, dar acum este mult mai bine. Și vă asigur că președinta dumneavoastră este în picioare și va continua să rămână în picioare până la finalul mandatului. Oricum, sper că lucrurile merg bine uh, și că am avut uh, succes uh, cu misiunea în Polonia, cu șeful delegației, domnul Van den Kim, ne-ați, da, ne-ați adus biscuiți? A, nu, ca de obicei. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Van den Camp nu se gândește decât la el, nu și la comisie, spune președinta. Haideți să nu mai pierdem vremea. Proiectul de ordine de zi poate fi adoptat dacă nu există obiecții. Nu există obiecții? Foarte bine. Comunicarea președintei. Nu avem astăzi. Aveți noroc. Punctul referitor la votarea electronică. Verificăm dacă am atins quorumul pentru a începe votul. Deschid votul electronic și vă anunț că doamna Bilbao nu are cartela de vot și va vota cu ridicarea mâinii. Iar doamna Mănescu, la fel, nu are cartela de vot și va vota cu ridicarea mâinii. Și domnul Salini, bună ziua! Haideți să începem. La EGR este o persoană în plus. ECR, domnule Robert Țile, în uh, grupul dumneavoastră e cineva care votează în plus. Puneți-vă de acord. Ok, so. <laughs> ok, c'est corect. Il y en a un qui ne vote. Există o persoană care nu votează. Începem voturile, vă rog. Începem imediat cu raportul domnului Ismail Ertug cu privire la instituirea infrastructurii necesare pentru utilizarea carburanților alternativi în Uniunea Europeană. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Domnule Robert Țile, vă rog, aș vrea să mă plâng în numele ECR pentru că noi suntem acum șase membri în Comisia TRAN. Așadar, am, avem această posibilitate. Deci, șase membri. Există patru membri cu drepturi de pline și doi supleanți. Aceasta era explicația. Monsieur Robert Zile. Domnule Robert Zile, este adevărat că de acum sunteți șase. Dar sistemul meu electronic nu s-a schimbat. Deci nu am schimbat softul. În uh, soft mi se spune că aveți un vot în plus. Uh, raportat la proporționalitatea grupurilor. Și dacă nu mă credeți, veniți aici să vedeți consola. Are you, are you trusting software? Aveți încredere în software sau în democrație, doamnă președintă? Alors, je vous dis tout de suite. Domnule Robert Zile, vă spun că cred foarte mult în democrație dar uh, n-am să încep uh, acum uh, să votăm și să numărăm unul câte unul. Între timp s-a schimbat numărul de membri și o să numărăm voturile dacă aveți unul în plus. Ok? Ați văzut că îmi place democrația mai mult decât roboții. Să reîncepem. Allez, on reprend le vote, s'il vous plaît. Donc... Să reluăm votul. Compromisul 2 este adoptat. Alineatul... Nu, amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Vreți să verificăm? Bine, deschid votul la amendamentul 53. S-a deschis votul. La 53. Le vot e Clu! S-a închis votul. Plus 18. Plus 18 minus 14. Aveți dreptate, domnule Salini, este adoptat. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E cam strâns rezultatul. Să verificăm la compromisul 3. Se deschide votul. Se închide votul. Compromisul 3 este respins. Dar stați puțin, doamna Bilbao, ați votat pentru sau împotrivă? Pentru. Deci avem 17 pentru și doamna Mănescu a votat, deci se adoptă. Aveți noroc, domnule Ertug. Am numărat șase la ECR. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ce face PPE-ul? Treziți-vă. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. Amendamentul 85. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 87 pentru 86, îmi scuze, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV30 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar și îl supun la vot. Deschid votul la amendamentul 68. Je ferme le vot. Ah bah bien adopté la. Este adoptat. Trebuie să ridicați și mâna. Trecem acum la Envi 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat. Da, este adoptat. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. Mulțumesc foarte mult. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 3. Am deschis votul. Allez, je ferme le vote. Et il est... Se închide votul și se adoptă. Doamna Bilbao, votați pentru? Da, deci se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I3A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, e strâns. Supunem la vot amendamentul 15. Am deschis votul. Je ferme le vote. Am închis votul și este adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, Nu este clar. Verificăm. Deschid votul la amendamentul 25. 25. Închid votul și este respins. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, PP-ul ce face? Votați pentru amendamentul 42. Cine-i pentru? Începem din nou. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem direct la votul final. Și deschid votul. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul. Doamna Bilbao, votați pentru? plus 29, 6 abțineri. Felicitări, domnule Ertug. Raportul dumneavoastră este adoptat. Allez, nous continuons. Continuăm. Avec la propos- cu propunerea de regulament pentru instituirea programului pentru o Europa digitală pentru perioada 2021-2027. Este un proiect de aviz în uh, atenția Comisiei ITRE și raportorul nostru este doamna Clun. Bună ziua, doamna Clun! Așteptați puțin, vă rog. Si vous voulez discuter... Dacă vreți uh, să discutați, ieșiți din sală. Madame Clun. Doamna Clun, Vă dau cuvântul pentru raport, vă rog. Mersi, madame. Uh, yes, the... Mulțumesc. Programul Europa Digitală 2021-2027. Se dorește avizul comisiei la acest program, deci la comisiei ITRE. În primul rând, trebuie spus că salutăm propunerea comisiei de a institui acest program digital și suntem de acord cu obiectivul principal și anume încurajarea și sprijinirea uh, digitalizării economiei și societății europene, fapt ce trebuie salutat și uh, important este ca Uniunea Europeană să fie vârf de lance în acest domeniu, în uh, fruntea revoluției uh, tehnologice și noi trebuie să avem toate uneltele necesare pentru a face față, pentru a ne asigura competitivitatea și pentru a promova uh, o creștere inteligentă și bazată pe incluz- incluziune, precum și durabilă. Și asta se dorește aici. Prim, vorba de primul program pan-european și ar trebui să sporească investițiile în întreaga Uniune Europeană din perspectiva transportului. Cred că uh, securitatea cibernetică și accentul care se pune pe ea este de salutat. Trebuie să ne asigurăm că există standarde ridicate de securitate din sectorul, între sectorul transportului, dar fiindcă interconectivitatea crește. Uh, foarte bine este că se pune accentul pe competențe digitale pentru a evita lacune de competențe, dar fiindcă transportul se digitalizează din ce în ce mai mult, deci salutăm propunerea Comisiei de a avea un program pan-european de digitalizare pentru sporirea investițiilor. O să ridic câteva aspecte în ceea ce privește acest aviz în fața Comisiei, dat fiind uh, dezvoltarea și dezvoltarea pe viitor a vehiculelor autonome și în acest uh, context aș dori să există reguli clare de siguranță și de răspundere pentru a exista o integrare eficientă pe piață și trebuie să existe instrumente necesare pentru startup-uri și pentru IMM-uri, pentru ca inovațiile să ajungă pe piață cât mai repede cu putință. Acest lucru este important. Trebuie să țină cont și de potențialul digitalizării de a îmbunătăți accesul persoanelor vâznice fără bariere și pentru ce persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă, acest lucru este foarte important și poate juca un rol foarte important aici și nu în cele din urmă acest program ar trebui să se asigure că există o sinergie și cu alte programe de finanțare ale Uniunii Europene, CEF2, din perspectiva transportului și E vorba despre proiecte care au o dimensiune transsectorială și programe de interes comun pentru a ne asigura că a ne asigura că folosim cât mai bine cu putință banii în interesul cetățenilor și a comunităților. Aștept cu nerăbdare să colaborez și cu ceilalți raportori pentru a pune la punct, să avem, pentru a pune la punct o poziție a Comisiei TRAN pe marginea acestui dosar. Aștept cu nerăbdare schimbul de păreri și sunt convinsă că vom avea discuții interesante și extrem de rodnice în procesul de întocmire a avizului Comisiei noastre la acest program. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Clun. Din partea socialiștilor, domnul Caputo nu e prezent. Cine îl înlocuiește? Nu? No? Bon, ok. Monsieur... Bun. La parole est à vous. Ah, c'est monsieur Zlotowski qui prend la parole. Allez-y. Domnul Zlotowski. <laughs> our shadow rapporteur, colleague uh, Ashven. Uh, domnul Cenovski, raportorul din umbră, este absent, deci a trebuit să plece undeva și m-a rugat să vă transmit eu mesajul său. În linii mari, ne bucură propunerea comisiei, care reprezintă o nouă etapă către înfăptuirea pieței digitale unice. Domnul raportor din umbră recunoaște că textul uh, domnului raportor este un punct de plecare foarte bun pentru un nou aviz, dar s-au identificat unele aspecte unde e loc de mai bine în acest aviz. În primul rând, da, securitatea cibernetică va juca un rol hotărător, dar mai există și alte obiective specifice ce nu trebuie lăsate uitării, cum ar fi inteligența artificială sau uh, computerele de înaltă performanță. Pe bună dreptate, doamna raportor a subliniat nevoia creării de sinergii cu alte fonduri și programe. În ceea ce privește acest aspect, Istvan dorește să sublinieze faptul că trebuie să se țină cont de noul program spațial uh, de Copernicus și Galileo. Iar, uh, nu în cele din urmă, domnul raportor uh, din umbră consideră că inovar, inovația, inovarea nu, um, digitală și uh, nucleele um, uh, um, placă de bază trebuie să fie accentuate aici și se bucură că va exista o cooperare constructivă cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, domnule Eriche, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumim lui Deidre pentru activitatea desfășurată foarte bună. Așteptam acest raport de uh, cam de 10 ani și a, dacă am fi avut o astfel de propunere acum 10 ani, am fi avut o altă situație acum la nivel digital în Europa, dar mă rog, mai bine mai târziu decât niciodată. Bineînțeles, suntem de acord cu observațiile doamnei raportor și cu amendamentele cele cinci obiective specifice corespund liniilor de, intervenții, de intervenții ale Comisiei, deci un, unele se vor regăsi și în domeniul transportului și în ceea ce privește subiecte care țin de, care de trecerea de, de, de la, țin, în mod tradițional, de la domeniul traficului feroviar la um, automobilele autonome. Ne bucură integrarea transportului uh, în acțiunile acestui program de a consolida sinergiile cu transportul și telecomunicațiile și mai ales în ceea ce privește finanțarea reț- rețelelor și această articulare despre care s-a vorbit cu alte programe, mai ales uh, cu MIE, pentru că până la urmă vom depune și amendamentele acestea, dar suntem suntem pe aceeași lungime de unde cu propunerea comisiei și deci nu se suscită mare opoziție din partea noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Eric, Domnul Daunde. Mulțumesc iau cuvântul în, din partea colegei Jill Evans, care spune că salută acest proiect de aviz și uh, așteaptă consolidarea unor aspecte ce țin de protecția datelor și viața privată, menținerea și crearea de locuri de muncă de calitate, sprijinirea IMM-urilor, consolidarea digitalizării cu uh, accentul pus pe mobilitate și pe logistica ecologică pentru a avea un Uh, sistem de transport uh, verde. Mulțumesc, curci la obiect, mulțumesc domnule Dalunde și mă întorc acum către comisie, dau cuvântul domnului Mihailov. La parole est à vous nom de la commission. Unde sunteți, domnule Mihailov? Vă dau cuvântul. Acolo sunteți, vă dau cuvântul în numele comisiei. Nu, Am propus deja domnul Donatruc că... Uh, noi am propus deja... Mai bine, vorbesc engleză. We already proposed for the artificial intelligence as was mentioned. There is a point. Or... Am uh, menționat deja câteva aspecte la punctul 2 și uh, în ceea ce privește consolidarea folosirii a inteligenței artificiale și avem niște idei foarte clare despre uh, orașele inteligente privind transportul și energia, deci pe aceste două filoane. Dorim ca aceste două domenii să se oglindească, dar și sinergiile dintre ele. Și să vedem cum poate exista o aplicare, niște aplicații de la un domeniu la altul. Am dori în ceea ce privește uh, vehiculul autonome să se folosească o platformă urbană și aici uh, ne-am gândit la, la aceste platforme urbane ale orașelor inteligente care vor gestiona mai multe zone din orașe, dar bineînțeles vorbim despre orașe fiindcă sunt zonele cu concentrația, cu concentrația cea mai mare și uh, în termen de PIB și de locuri de muncă, dar asta până la urmă se va răspândi și în zonele suburbane și uh, mai departe apoi. Merci beaucoup. Mulțumesc. Am și o întrebare pentru comisie, fiindcă dacă intrăm în epoca digitală mâine, fibră peste tot, conexiune peste tot, ce, ce, puteți, ce anticipați în legătură cu 5G-ul, infrastructura și așa mai departe? Uh, ok, let, let me uh, answer this. Uh, 5G... Uh... În ceea ce privește 5G-ul, infrastructura 5G, rețelele 5G, acesta este programul programul SAFE, unde punem accent în ceea ce privește transporturile pe coridoarele de transport uh, și derularea rețelelor 5G. Trebuie să spunem foarte clar că că programul Europa Digitală nu se concentrează pe banda largă, uh, fibră și 5G și pe cele trei tehnologii cheie definite acolo, care au fost identificate ca fiind cheie cruciale pentru viitorul nostru digital, uh, computerele de înaltă tehnologie, uh, securitatea cibernetică și inteligența artificială. În acest program, în ceea ce privește transportul, accentul se pune pe folosirea șanselor și ocazilor create în domeniul transportului, în arealul transportului, mai ales în ceea ce privește vehiculele autonome. Deci aceste șanse care vin de la inteligența artificială și, bineînțeles, dintr-un punct de vedere al siguranței cibernetice. Deci asta este accentul pus de către acest program. Mulțumesc! Mulțumesc! Și încă o întrebare, o întrebare scurtă. Uh, fiindcă mă pasionează raportul dumneavoastră, doamne Clun, vorbiți acolo despre inteligența artificială. Dați, vă rog, o definiție sau poate Comisia Europeană va da o definiție oficială a inteligenței artificiale care la ora actuală nu există. Aș să vă dau o definiție, dar mă abțin acum Mă rog, aș vrea să aleg eu o definiție, dar nu e, nu, nu e nimerit acest lucru acum. Dar avem un grup uh, la nivel înalt de experți cu privire la inteligența artificială care s-a întâlnit deja o dată, a început deja deci, să se reunească și care va prezenta un raport privind o serie de chestiuni, iar Primul lucru de care se va ocupa și se ocupă deja acest grup este definiția inteligenței artificiale. Deci, cred că va exista uh, o definiție foarte clară. În câteva luni o vom avea. Trebuie să obțină rezultate acest grup până la sfârșitul anului curent. Voilà, moi Bun. Și eu, și eu vă o definiție tot înainte de finalul anului. Mulțumesc, doamna Clun, vă dau cuvântul acum în încheiere pentru a trage concluzii. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc raportorilor din umbră. Ehm, suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește multe aspecte și atmosfera este pozitivă. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru, pentru întrebări pardon, și aștept cu nerăbdare amendamentele, propunerile, sugestiile și următoarea etapă care va începe cu implicarea cu raportorii din umbră și sunt convinsă că rezultatul va fi unul pozitiv pentru comisia noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Clun, pentru acest lucru. Vă reamintesc că termenul limit pentru depunerea amendamentelor este joi 27 septembrie la ora 12 după masa. Bun, mergem mai departe. Vreau să vă rog un lucru. Domnule Vim Van den Kamp, continuăm acum sau facem o pauză? Nu, mergem mai departe, da? Foarte bine. Deci, propunerea de regulament ce pune la punct programul Invest EU Domnule Van de Camp, sunteți raportorul nostru și vă dau cuvântul privind acest subiect. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai avem un alt punct de abordat. În ceea ce privește delegația din Polonia, trebuie să vă spun ceva despre asta? La vorbim la, co- la coordonatori? Vorbim la coordonatori, spune doamna președinte. Bun. Bun. Nu că nu știam, spune vorbitorul. Doamna președinte, vorbim astăzi despre noul program Invest EU. care vizează și domeniul transportului și care este uh, urmașul fondului EFSI și care reprezintă un vehicol de încurajare a investițiilor primare. Noi eh, avem aici eh, alături de noi altă comisie, ECON, conform regulii 54 de partajare a competențelor, dar în ceea ce privește articolele 3, 4, 7 și anexele 1, 2 și 3, vreau să vă spun că noi avem uh, competențe partajate, cum spuneam, în conformitate cu articolul 54. Doamnă președinte, mult timp uh, am avut dubii în ceea ce privește succesul uh, fondului EFSI pentru sectorul transportului. Dar, în cele din urmă, am constatat că am avut un, uh, investiții de 24 miliarde uh, până în 2018, la nivelul mai multor țări, bineînțeles, și asta a mers mână în mână cu investiții ale Uniunii Europene de 8 miliarde de euro. Deci am avut un fel de efect de multiplicare de multiplicare de 3 ori. Deci s-a investit de 3 ori mai mult decât suma inițială. Trebuie spus clar că InvestEU face parte din negocierile um, CFP care au uh, loc uh, la un nivel înalt. Avem și strategia MIE, iar la ora actuală avem și acest nou program Invest EU. Iar aici ar trebui să uh, putem obține o garanție de 38 de miliarde de euro care uh, ar trebui să ducă la o alocare de 15,2 miliarde de euro, garantarea, garantată de bugetul Uniunii Europene. Deci, 15,2 miliarde de euro investiții la bugetul Uniunii Europene și o investiție garantată de 38 de miliarde, deci e vorba de o garanție a Uniunii Europene. Acest program Invest EU se referă mai întâi la durabilitate și la infrastructuri. E vorba de dimensiunea infrastructură durabilă, așa numită infra dimensiune infrastructură durabilă Și e foarte bine, fiindcă avem 11,5 miliarde de euro ce vor fi folosiți pentru această dimensiune, ceea ce mă bucură enorm și vom putea face multe în Europa datorită acestui lucru. Mai apoi, doamnă președinte, trebuie să înțelegem că acest program InvestEU reprezintă o simplificare a regulamentului RTE, fiindcă instrumentele financiare vor fi fuzionate și adunate. E vorba de, um, de din instrumente care aparțineau EMIE mai de mult, e vorba de uh, instrumente în domeniul uh, climatic. toții ne-am angajat, bineînțeles, la COP21 să atingem anumite obiective climatice. Dar vă punem accent și pe crearea de locuri de muncă, securitate și pe formare, mai ales pentru persoanele care activează deja în domeniul transportului și cu precădere în domeniul turismului. Ce este foarte important aici, ce e important aici, sunt anexele și, și anexele. După cum a spus și știți dumneavoastră, avem regulile din, uh, din uh, principalele regulamentului, dar uh, picanteriile, să zicem așa, sarea și piperul apar în anexe. Deci e foarte important să ne aplecăm cu grijă asupra lor, de pildă. Se pune accentul pe vehicolele automate și soluțiile de mobilitate automatizată și autonomă. Și aici se pune accent pe, mai ales pe proiectele transfrontaliere. În același timp, trebuie să ținem cont de un echilibru geografic între diversele state membre în momentul în care vine vorba de alegerea proiectelor. Și, în același timp, am dorit să se dea mai multă atenție sectorului turismului, care este în creștere și care a devenit un adevărat pilon economic. Iar în același timp găsesc că programul Invest EU trebuie să creeze și mai multe sinergii între sectorul transportului, energetic și digital. și că obiectivele de investiții ar trebui să reprezinte cel puțin uh, să, să reprezinte infrastructura durabilă în uh, procent de cel puțin 50%. În cadrul capitolului clim, climatic sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le ridic critice. Primul rând, Comisia Europeană are ca obiectiv schimbarea structurii de guvernanță față de uh, ce era la fondul EFSI. În cadrul fondului EFSI, BEI juca un rol crucial. Iar la ora actuală, a, asta alunecă cumva sub uh, egida comisiei pe mâna comisiei, să zicem. Mi se pare că se manifestă o dublă democrație. Bei, pe de-o parte, care va juca un rol întotdeauna și un strat birocratic care vine de la Comisia Europeană. Și aș vrea să primez niște explicații în acest sens de la Comisia Europeană. Mai apoi, să fim foarte atenți când vorbim despre Invest EU. Este vorba aici despre o renoire a programului, un program nou care trebuie să ne aducă o adevărată plusvaloare creând investiții suplimentare și nu numai înlocuind proiecte pe care le putem uh, realiza uh, fără sprijin financiar. Și vreau să pun accentul pe legătura între digital, energie și transporturi. Apoi, da, termenul pentru depunerea amendamentelor este joi, nu-i așa, dacă nu mă înșel și cred că împreună, vă rog să înaintați amendament, împreună, vom ajunge la un rezultat foarte mult. Mulțumesc, domnule Vandencam și deschid cuvântul începând cu doamna Prust. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc comisiei pentru prezentarea acestui proiect și domnului Van der Kamp pentru acest proiect de raport. Într-adevăr, sectorul transportului are un rol cheie pentru respectarea angajamentelor climatice din acordul de la Paris. Este clar că avem că nu vom reuși să avem o turnură în ceea ce privește respectarea acestor obiective dacă nu implicăm sectorul transporturilor. Trebuie să avem grijă ca mobilitatea să nu se facă în detrimentul uh, navetiștilor și a celor cu venituri reduse, de aceea avem nevoie de un cadru financiar stabil care să aibă în vedere că aceste um, soluții digitale și inteligente să fie disponibile și pentru comunele care nu dispun de venituri suficiente. Uniunea Europeană, statele membre și industria trebuie să fie cele care să se îngrijească de o finanțare suficientă. Până acum, din păcate, Europa merge în direcția greșită, așa cum vedem și când este vorba de taxe de drum sau interdicții de circulație. Trebuie să nu analizăm doar componentele de mediu și industriale, ci și chestiunile sociale și de aceea importantă este participarea echitabilă, care ar trebui să figureze ca și concept și în cadrul programului InvestEU. Mă bucur uh, să colaborez cu raportorul și voi transmite în timp util amendamentele din partea mea și a grupului nostru. Mulțumesc, domnule Zlotovski, aveți cuvântul. w pełni popieramy ideę stworzoną. Da, mulțumesc. Suntem de acord cu ideea de a crea un nou instrument de armonizare, de punere în comun a mai multor instrumente financiare care existau până acum în Uniunea Europeană, armonizarea standardelor și a normelor precum și a programelor, diverselor programe, va face mai eficiente aceste instrumente pe care le avem la dispoziție și ne va permite să comunicăm mai bine cu investitorii, precum și de a grupa beneficiul acestor instrumente și de a profita de beneficiile programului de, de um, Um, investiții și sunt de acord că aceste, acest program Invest EU ar trebui să fie garantate așa precum a fost uh, garantat EFSI, cel puțin atât, dar e clar că prin aceste, având și uh, CEF aici, e vorba de mult mai mult și InvestEU ne oferă șansa de a investi în securitate, în transportul rutier, iar astfel de proiecte ar trebui să fie prioritare. Propunerea Comisiei ar trebui să fie îmbunătățită pentru a prevede mai multe investiții în acest sector. O problemă pentru beneficiar, pentru investiții, este nevoia de a Uh, garanta 50% din investiții prin InvestEU, care ar trebui să se găsească în cadrul infrastructurii durabile și care ar trebui să să uh, intre în cadrul politicii de dezvoltare durabilă. Noi um, propunem mai degrabă un procent de 30-40%. Acesta trebuie să fie pragul de sprijin al obiectivelor din cadrul uh, sprijinul acordat pietonilor, uh, șoferilor și ar putea chiar să fie de 20%, fiindcă asta ne-ar garanta deja suficiente fonduri pentru acest obiectiv extrem de important. Am și câteva obiecții în ceea ce privește structura de, gest- de gestionare a InvestEU. Sunt de acord cu ce a spus domnul Van de Camp, și anume că acest program uh, plasea, nu mai plasează responsabilitatea pe umerii BEI, ci pe cei ai comisiei. Dar nu înțeleg de ce stau lucrurile așa, fiindcă uh, rolul BEI a fost uh, foarte apreciat până acum. Și dacă hotărâm să lăsăm deoparte aceste experiențe de până acum, ar însemna că uh, că nu ne folosim de cunoștințele experților, foarte importante. Deci noi îl sprijinim pe domnul Van de Camp, dar, bineînțeles, vom înainta și amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Slotovski, din partea verzilor. Da, eu iau cuvântul. A, domnul Riche, de fapt, îmi cer scuze. Dumneavoastră aveți cuvântul. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Ce... Da, mulțumesc. În primul rând, Vreau să-i mulțumesc lui Vim pentru acest raport uh, serios, uh, bine argumentat. Sunt de acord cu multe din propunerile sale, mai ales în ceea ce privește majorarea, suplimentarea mecanismului, accentul pus pe turism, uh, care este un element economic foarte important și merită să fie ridicat la vârf de cinste în acest dispozitiv în ceea ce privește uh, ambițiile climatice s-a a scăzut puțin procentul, dar mă rog, poate ar trebui să mai discutăm despre asta, să vedem ce argumente sunt în acest sens. Noi, uh, nouă ne place și ideea de a reveni la sectorul rutier, uh, chiar dacă asta nu e neapărat uh, punctul de armonie în această comisie, fiindcă uh, viitorul uh, comunicațiilor uh, rutiere de, cu emisii zero este un subiect important și poate va trebui să ne aplecăm din nou asupra sectorului rutier. Apoi, uh, important să ne s-au adus precizări foarte importante ce privește anexa 2. Ne plac mirodenile olandeze, bineînțeles, dacă înșel eu despre asta era vorba, iar la anexa 2 faptul că uh, S-a subliniat uh, din nou nevoia de a interveni în ceea ce privește aeroporturile, la carburanții regenerabili, alternativi și uh, infrastructura aferentă. Vreau să vă întreb totuși dacă nu cumva ar trebui să vorbim despre ce, despre ce vorbim? Uh, transport autonom sau automatizat? Automatizat e un termen restrictiv. Poate ar fi mai bine să vorbim despre repartiția uh, geografic, despre diversificare. Poate asta e o problemă de traducere aici. Și să vedem, să ne uităm și la rețeaua globală încă o dată, fiindcă, da, la rețeaua globală putem să să um, avem o înțelegere aparte, dar e vorba despre părțile care sunt explicate în anexa MIE2. Ceea ce direcție generale propuse de comisie uh, un lucru important este proveniența fondurilor. Poate că nu e un subiect pentru TRAN aici, dar vă reamintiți că am avut surprize neplăcute la MIE și uh, la um, alocările de fonduri pentru orizontul 2020, deci ga, uh, fondul de garanție uh, trebuie întărit Apoi, în ceea ce privește guvernanța, eu salut inițiativa Comisiei în ceea ce privește transferul de guvernanță de la BEI către un comitet de experți bine încadrat și vreau să vă explic ce vreau să spun aici. Spre deosebire de ce ne-a spus amicul Zlotovski, eu, pe mine nu m-a mulțumit ce a făcut BEI, deci, într-un motiv foarte simplu. Uh, și anume că, indiferent uh, despre ce comitete vorbim, uh, mă rog, comitetul de uh, consiliere, pipeline și așa mai departe, totdeauna se, te, se finalizau lucrurile în comitetul de de angajament al băncii, care nu este o instituție politică, nu funcționează la fel, iar rezultatele au fost că um, că s-a diminuat capacitatea de intervenție asupra unor subiecte de importanță europeană. Pe mine mă bucur acest schimb de guvernanță care a fost solicitat și mă bucur că BEI și comitetul său de angajament, nu mai nu mai instanța care ia decizii și faptul că există o separare aici în funcție de competențe pe fonduri reprezintă în egală măsură un pas înainte. Deci, Asta era foarte important pe părerea mea și uh, cred că ne bucurăm și de o mai mare vizibilitate în ceea ce privește platformele Consiliului și uh, acest portal. Poate ar trebui să discutăm uh, cele patru obiective ale mecanismului, cele patru ținte, poate aici am putea să mai să mai uh, nuanțăm lucrurile și să și la amendamente și mai, mai putem face ceva și ce de partiția, distribuția. Este foarte important ca acest mecanism să fie, să fie discutat aici, care a fost îmbunătățit, simplificat, centralizat și uh, că instrumentele financiare au fost îmbunătățite că și guvernanța este îmbunătățită, se revine la importanța plus valorii europene și sprijinim, bineînțeles, raportul lui Vin van den Kamp și, bineînțeles, vom înainta niște amendamente, dar uh, ne bucură această propunere făcută de comisie. Mulțumesc, domnule. Euh, acum, de acum toată lumea e de, e de orientare ecologistă. Acum cine urmează? Eu sau dumneavoastră, domnule Keith Taylor? Vă ocupați dumneavoastră? Sur vie de budget, vous voulez que je le fasse? Privind avizul de buget, mă ocup eu sau vă ocupați dumneavoastră? Îmi cer scuze, vorbim despre Invest EU. Hai să mă ocup eu. Ca președinte trebuie să le faci pe toate. Domnule Van den Kamp, vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. Preocupările noastre principale sunt uh, legate de faptul că investițiile și parteneriatele public-privat și împrumuturile să găsească un echilibru între o mai bună repartizare a beneficiilor și Uh, pierderi. Ce înseamnă asta în termeni concreți? Înseamnă că profiturile nu trebuie să fie privatizate și că pierderile să nu fie suportate exclusiv de către societate, mai ales când vorbim despre bugetele publice. Și mă refer aici la amendamentele dumneavoastră, la amendamentul 3 din proiectul de aviz. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, când vorbim despre investiții prioritare, acestea trebuie să fie însoțite de proiecte reale. Deci proiecte. În ceea ce privește obiectivele concrete, în momentul de față, practic, suntem pe un uh, butoi cu pulbere. Avem niște obiective publice și trebuie să vedem obiective climatice și trebuie să vedem dacă acestea se încadrează în obiectivele de la Paris și obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Deci nu trebuie să minimizăm în niciun proiect um, aceste chestiuni care țin de integrarea costurilor externe și integrarea tuturor acestor aspecte. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Van den Kamp, că ați inclus și turismul în proiectul dumneavoastră de aviz pentru că la început uh, acesta fusese complet exclus. Va trebui să deschidem uh, și acest sector în uh, proiectele respective. Acestea trebuie să fie atât în beneficiul turiștilor, cât și în beneficiul localnicilor care îi primesc pe turiști. Este un aspect foarte important. Și mai există un lucru pe care nu l-am înțeles foarte bine și nu sunt de acord cu sprijinul uh, dumneavoastră sau, sau cu opinia dumneavoastră. Va trebui să-mi dați niște lămuriri și niște detalii, pentru că acolo spuneți și subliniați ideea cum că sub 50% din investiții trebuie să contribuie la obiectivele climatice și de mediu. Nu sunt de acord. Merg pe aceeași uh, direcție cu domnul Riche și va trebui să-mi explicați. Nu vreți să-mi explicați? A, ba da, vreți să-mi explicați, dar ziceți că nu. You don't agree with uh, the... Nu sunteți de acord cu Dominic Riche? Ba da, domnul Riche este hiperecologist. Habar n-aveți, dar vă spun eu. Since today. De astăzi, spune domnul Van den Camp. Allez, on continue les prises de parole. En tout cas, vous allez, si vous pouviez m'expliquer ce choix. Puteți să-mi explicați, vă rog, această alegere pentru că asta îmi va permite să discutăm marcea compromisuri ambițioase. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte proiectul de aviz care ne-a fost prezentat uh, cu privire la programul Invest EU, al cărui obiectiv este de a înlocui uh, fondul actual pentru investiții strategice, conține niște propuneri foarte interesante și foarte pertinente, care ne garantează că acest program nou va finanța proiecte de transport. Susțin în totalitate toate amendamentele depuse cu privire la anexă pentru a extinde câmpul de aplicare și la finanțarea sistemului RTMS în domeniul feroviar apoi pentru infrastructura de carburanți alternativi și pentru mobilitatea durabilă. Susțin de asemenea includerea rețelei globale uh, RTT pentru că nu trebuie să ne concentrăm doar pe marile proiecte din coridoarele prioritare, ci trebuie să se financeze și proiecte care contribuie uh, la interconectarea uh, cu zonele cele mai îndepărtate. Apoi uh, se vorbește despre alocarea a 50% din fonduri la programe care contribuie la obiectivele climatice la Uniunii Europene. Cred că, însă că nu este suficient. Acest obiectiv trebuie să fie crescut la 60%, așa cum se întâmplă în programul uh, Mecanismul European pentru Interconectare. În fine, voi uh, continua să duc uh, lupta în această comisie, așa cum am făcut-o și când am discutat despre EFSI și vorbim aici despre flexibilitatea bugetară. Programul Invest EU nu trebuie să se concentreze doar pe investițiile private, ci să servească și la relansarea investițiilor publice. Fără investiții publice masive, nu vom reuși să ne atingem obiectivele în materie de tranziție ecologică. Și în acest uh, caz propun să excludem deficiturile uh, bugetare publice, din acestea să excludem uh, cofinanțarea pentru proiectele climatice și de mediu, care să beneficieze de pe urma acestui proiect. Doamna de Monte. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul raportor pentru propunere, în special în ceea ce privește anumite puncte relevante și anume de a pune accentul pe zonele transfrontaliere, pentru că știm foarte bine că sunt cele mai fragile atunci când vorbim despre conectarea Europei, pentru că aceste zone transfrontaliere necesită cele mai multe intervenții. Apoi, la fel de important uh, este și tema echilibrului geografic, pentru că la diferitele licitații din acest an sau an precedent, anumite zone poate au fost favorizate. De asemenea, vă felicit pentru trimiterea pe care ați făcut-o la turism, care uneori vin e uitat în rapoartele noastre, dar iată că încet, încet uh, a sporit atenția și pentru acest uh, sector, care evident face parte din competența comisiei noastre. Uniunea Europeană nu susține suficient investițiile în ziua de azi pentru a răspunde provocărilor prezente și viitoare în ceea ce privește șomajul, investiții sociale sau schimbările climatice. De aceea și astăzi există în continuare dificultăți în accesarea fondurilor și, prin urmare, în ceea ce privește punerea în aplicarea programelor și în realizarea obiectivelor pe care și le propune Uniunea Europeană. E nevoie de reguli mai clare, un cadru de programare mai flexibil, dar și stabil în același timp. Prin urmare, Invest EU cred că este un instrument important pentru a stimula atât investițiile publice, dar și cele private, în special în sectorul transporturilor. Este important ca aceste proiecte să corespundă obiectivelor climatice, dar nu trebuie să uităm nici dimensiunea socială. Și în fine este nevoie să clarificăm care sunt domeniile de intervenție pe care și le propune acest program și care, evident, nu se pot limita la menținerea infrastructurilor existente. Mulțumesc, doamna de Monte. Mă adresez acum comisiei și îmi face deosebită plăcere să-i orez bun venit doamne, doamnei Esther Göger. Bine ați venit în comisia noastră. la parole. La parole est à vous. Vă dau cuvântul, vă rog. Merci, madame la présidente. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. La, în general, uh, Comisia a studiat uh, cu mare atenție proiectul de aviz al raportorului și a ascultat uh, și discuția din această după amiază. Există câteva puncte mm, cu care comisia este de acord și în linie cu această comisie. Însă există și alte câteva puncte um, cu care suntem mai puțin de acord. De exemplu, unele aspecte ar trebui acoperite mm, prin liniile directoare și nu prin uh, temeiul juridic și vă vom transmite propuneri în perioada următoare. Avem aici uh, pe colegul de la DigiMove care va interveni cu privire la partea legată de obiectivele climatice. În ceea ce privește guvernanța, schimbările comparativ cu EFSI sunt justificate de două elemente. În primul rând, această deschidere a garanției, pentru că deschidem accesul la această garanție Sigur că BEI va fi în continuare partener principal în implementare, dar în plus așteptăm și alți parteneri să ni se alăture, precum și BERT, deci și guvernele trebuie să reflecte acest acces deschis. Și în al doilea rând vrem ca Invest UE să se concentreze mai mult pe politici, asta în comparație cu EFSI astfel încât să se abordeze în special acele decalaje de investiții care fac parte din prioritățile noastre de politică. Sigur că am auzit și anumite remarci critice și s-a spus că anumite ajustări se vor face și în faza de negociere și de asemenea, evident, vom analiza și comentariile comisiilor responsabile pe fond, comentariile care vin din partea Consiliului, însă noi credem că ar fi greșit să ne comparăm cu actuala situație în cadrul EFSI pentru că arhitectura acestui instrument este diferită. Eh, eh, Mulțumesc. În ceea ce privește punctele menționate, aș vrea să fac și eu câteva comentarii, dar în engleză. Um, well, on, um, I think there was a lot of discussion. Cred că s-a vorbit destul de mult despre priorități și noi înțelegem că această comisie se concentrează asupra anexei 2 și vreau să subliniez ce s-a menționat până acum. Va exista mai multă claritate și vizibilitate în ceea ce privește importanța anexei 2 prin anumite orientări investiționale care vor fi redactate și care vor fi prezentate și comisiei dumneavoastră și cred că unele din amendamente, majoritatea, pot fi incluse în textul dispozitiv, dar altele uh, pot fi reflectate și în orientările de investiții. În ansamblu, salutăm sugestiile făcute dumneavoastră în ceea ce privește prioritizarea anumitor domenii de transport. De asemenea, înțelegem și susținem ideea cum că InvestU să se concentreze asupra tente, dar și asupra multimodalității, decarbonizării, uh, digitalizării, combustibilor alternativi, de pildă. Vom parcurge așadar amendamentele și vom încerca să reflectăm o parte din acestea și în orientările pentru investiții. Înțeleg că schimbările climatice au suscitat anumite preocupări. Noi vedem lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Înțelegem preocuparea exprimată. Însă Comisia și DigiMove susțin o țintă ambițioasă în conformitate cu cele stabilite în mecanismul pentru interconotarea Europei. În ceea ce privește nivelul acestei ținte, Comisia are nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește măsurarea atingerii acestora. În propunerea comisiei am arătat foarte explicit că modurile ecologice de transport, precum calea ferată, căi navigabile interne, ar trebui cumva reflectate în aceste măsuri. Eu cred că Trebuie să existe între Invest UE uh, și SAFE un uh, mecanism clar de reflectare a acestor considerente. În momentul de față mă voi opri aici, pentru că celelalte observații au fost deja abordate. Camp. Domnule Van den Camp, în finalul acestei dezbateri am să vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac trei observații. Ba nu, patru. În primul rând, întreținerea infrastructurii. Eu am înțeles că asta nu se încadrează aici în obiectivele Invest EU. E vorba de investiții noi, iar statele membre care au deja proiecte de infrastructură trebuie să se îngrijească de întreținerea acesteia. O a doua observație, obiectivele de mediu. Aș dori să-i atrag atenția lui Cristin asupra vizului pe care l-am adoptat în martie 2017 vis-a-vis -vis de EFSI, unde spuneam că avem, ne propunem un obiectiv de cel puțin 40% pentru uh, investiții. 30, 40, 50. Eu cred că 40% ar fi calea de mijloc. Iar evident, idealismul dumneavoastră este foarte mare, dar realitatea e alta. Realizarea de profit cu tot respectul, mi se pare că acestea sunt observații de natură comunistă. Sigur că firmele trebuie să poată obține profituri. Dacă faci un mare proiect în uh, domeniul construcțiilor de infrastructură pentru UE, eh, sigur că îți propui să faci și profit. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, doamnă președinte, aici nu pot să mă declar de acord cu Comisia. Comisia spune că vrea să pună un mai mare accent politic, că coloratura ecologistă trebuie să fie mai clară, dar e vorba la urma urmei de credite și aceste credite trebuie să aibă o valoare de piață. Creditele sunt în mecanismul de interconectare a Europei, dar și în alte domenii susținute de subvenții. Dar ca acum credite comerciale să fie influențate de viziuni politice, atunci asigur că trebuie să mai discutăm. Se poate spune bei, da? Să țină cont de faptul că trebuie să existe o amprentă ecologistă mai puternică, caracterul transfrontalier și așa mai departe, dar a spune din capul locului că se prelua, se preia gestiunea acestor uh, programe în totalitate, nu cred. Eu cred că se impune să avem claritate în acest domeniu. Și vin von de Mulțumesc foarte mult, domnule Vin Van de Cam. Vă reamintesc că, că poate uh, sunt o mare idealistă, cum ziceți uh, dumneavoastră, însă fără utopie nu putem să avem uh, acți- acțiuni uh, constructive. Deci trebuie să fim cu toții utopici, mai ales când vorbim despre climă. Aceasta este mica mea contribuție la această discuție. Vă reamintesc că raportul uh, are ca termen de depunere a amendamentelor uh, termenul anunțat și anume joi 27 octombrie la ora 18. Și continuăm acum. Madame Messner, Doamna Meissner încă nu a sosit, așa că suspendăm uh, ședința timp de un sfert de oră. Oui, madame. Est-ce que... Vă rog, deputații interesați de raportul care este prevăzut la ora 18 sunt toți aici, să mă uit, să vedem ce avem la ora 18 propunerea de regulament cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Dumneavoastră, din partea PPE-ului, din partea ECR, domnul Zlotovski, din partea ALDE, nimeni. Ba da, Dominic Riche. Ce ciudat e astăzi că te tot uit. Putem să facem acum acest uh, raport? Sunteți de acord să abordăm acum punctul 8? Sunteți de acord? Bine, atunci să nu mai facem pauză. Allez, on revient sur le point 8 afin... Revenim la punctul 8, uh, după care revenim la punctul 6 și la raportul doamnei Meissner. Doamna Revodalon, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte să vorbim uh, despre acest raport, care are legătură cu raportul precedent și e bine să le luăm în această ordine. Vorbim despre avizul comisiei noastre privind propunerea de regulament referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Aceasta este o ocazie pentru a consolida componenta de transport a acestor două programe. Propunerea Comisiei Europene este destul de problematică, deoarece limitează considerabil capacitatea regiunilor de a utiliza fondul regional pentru a cofinanța proiecte de transport. În primul rând, Comisia nu include obiectivul strategic numărul 3, o Europa conectată în domeniul transporturilor uh, și um, RTT în uh, programele din concentrarea tematică. De fapt, Comisia propune doar alocarea unei părți a fondurilor pentru obiectivul strategic 1, o Europa mai inteligentă și obiectivul strategic 3, o Europa mai verde și aceasta lasă un spațiu redus de manevră regiunilor pentru a finanța infrastructuri de transport. În proiectul de aviz propun să modificăm aceste dispoziții. În primul rând, propun să se reducă nivelul de alocare obligatorie către obiectivul o Europa mai inteligentă pentru a se introduce o alocare a resurselor către obiectivul o Europa mai conectată. Concret, propun să se aloce către acest obiectiv 25% din uh, fondul regional pentru regiunile în tranziție și 20% pentru regiunile cel mai puțin avansate. În al doilea rând, uh, Ceea ce mi se pare destul de problematic este că transportul lipsește cu desăvârșire din obiectivele prioritare 1 și 2, care beneficiază de o alocare obligatorie a fondurilor. Aceasta este o constrângere foarte mare pentru regiunile cele mai dezvoltate care nu pot să folosească fondul regional pentru a finanța proiecte de transport. Pentru a acoperi această lacună, în proiectul meu de raport propun să introducem noi obiective specifice legate de transport. În primul rând, un obiectiv specific legat de mobilitatea inteligentă și calitatea serviciilor de transport în obiectivul strategic o Europa mai inteligentă. În al doilea rând, un obiectiv specific legat de mobilitatea durabilă și uh, fondul de tranziție justă în obiectivul strategic numărul 2, o Europa mai verde. În al treilea rând, un obiectiv specific legat de mobilitate ca vector de coeziune teritorială în obiectivul strategic numărul 3, o Europa mai conectată. Și în al patrulea rând, un obiectiv specific legat de accesul la serviciile publice de transport în obiectivul strategic numărul 4, o Europa mai socială. În fine, propun să uh, desfințăm acele propuneri ale Comisiei care condiționează sau exclud investițiile um, în aeroporturi și uh, materialele din sectorul feroviar. Mulțumesc, doamna Revodalon. Acum uh, trecem la dezbatere. Domnul Van den Kamp, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare pentru mine să o reprezinte astăzi pe colega de Monteri, care încă este în concediu de creștere a copilului și vă salută pe toți. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru modul în care a procedat, însă Mm, aș fi ceva mai ezitantă uh, și mai prudentă decât dânsa, pentru că noi considerăm că poziția Fondului pentru Dezvoltare Regională mm, trebuie să fie încărcat cu tot felul de alte atribuții. Este un fond pentru dezvoltare regională și cu cât putem uh, face mai multe proiecte și de transport și ecologice, cu atât mai bine. Dar eu cred că um, Comisia pentru Transportul nu ar trebui să-și um, exagereze rolul aici. Acest fond face parte din pachetul de discuții pe TFM. Am adoptat de scurt timp un aviz redactat de domnul Riche, pe care l-am transmis Comisiei pentru Buget, vis-a-vis -vis de modul în care gândim noi lucrurile în această privință. De aici se uh, scoate o mare parte din fondul pentru dezvoltare regională și se transferă la mecanismul pentru interconectarea Europei și dacă și doamna Delvo, Revo uh, vrea să mai uh, abordeze o felie din acest fond, atunci cred că e puțin prea mult. Deci există legături între fondurile de dezvoltare regional, fondul de coeziune și uh, mie. Deci să țineți cont de aceste legături. O mare problemă pentru grupul PPE este reducerea investițiilor în aer, aeroporturile din uh, regiunile ultraperiferice. Cred că aici ar trebui să fim foarte atenți, pentru că tocmai aceste regiuni Um, se dezvoltă în continuare prin intermediul acestor aeroporturi regionale. Eu cred că în total avem prea multe aeroporturi regionale, dar nu și în zonele ultraperiferice. Și ne-ar părea rău dacă s-ar opera reduceri prea mari aici. În rest vom uh, înainta și noi amendamente constructive și vom vedea cum putem aduce acest aviz la bun final. la Mulțumesc, domnule Van Denkam. Domnule Zlotovski, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. opinii. Mulțumesc foarte mult. Politica de coeziune este cea mai importantă sursă de finanțare pentru proiecte de infrastructură și singurul instrument care permite includerea regiunilor cele mai sărace în rețeaua de transport european, o rețea de coeziune. Iată de ce Sprijinul infrastructur infrastructurii în toate formele de transport trebuie menținut cel puțin la nivelul actual. Trebuie să menținem și posibilitatea de finanțare a unui număr cât mai mare de investiții posibil, inclusiv pentru aeroporturi și și pentru achizițiile de material feroviar. Excluderea sectorului feroviar propusă de comisie poate să fie un obstacol în calea transportului intra, intramodal și pentru limitarea emisiilor, fiindcă sectorul feroviar este alternativa cea mai bună pentru marfă și, și pasageri pentru transportul rutier și în ceea ce privește de transportul aerian, trebuie să ținem cont de faptul că nevoile cresc în acest domeniu și dat fiind că numărul de pasageri, că piața crește, este drept că până acum am avut probleme de eficientizare a proiectelor aeriene, dar uh, în Polonia, de la an la an, aeroporturile locale uh, au un număr din ce în ce mai mare de pasageri și nu putem să le blocăm drumul către modernizare în ceea ce privește folosirea fond- fondurilor FEDER și fondul de coeziune. Avem unele îndoieli și în ceea ce privește coeziunea, sau mai degrabă o lipsă de coeziune, în ceea ce privește obiectivele climatice. FEDER-ul prevede că acesta ar trebui să fie în procent de cel puțin 30% în cadrul fondului de coeziune. Se vorbește despre un prag de 37%. Iar uh, CFM ne spune că este vorba despre cel puțin din 25%, la, e vorba de cel puțin 25% din bugetul european care ar trebui folosit pentru obiective climatice, ar trebui să fim mai flexibili, mai elastici pentru a ține cont de nevoile și de condițiile diferite ale statelor membre. Nivelul de concentrare tematică ar trebui să fie stabilit uh, în urma unui dialog cu statele membre la nivel individual pentru a identifica mai bine elementele care au nevoie de sprijin cel mai mult. Iar în ceea ce privește propunere de concentrare tematică, acestea ar trebui să fie readuse la nivel național și trebuie să se țină cont de faptul că adesea regiunile într-un anumit stat membru nu folosesc la fel de bine uh, fondurile, la, fondurile europene la nivel național. E mai ușor să se identifice piedicile și să se eficientizeze acest proces. Iată de ce această abordare ar putea să ducă la aspecte pozitive. Diagnosticul și soluțiile comisiei sunt uh, bune. Iar ceea ce proiectul de aviz, suntem, ne, buc- ne bucură direcția în care se merge. Suntem de acord cu multe observații, mai ales cele care vizează consolidarea sinergiilor între diversele instrumente financiare și politica de coeziune. Uh, Bineînțeles, vom înainta amendamente și sperăm să colaborăm uh, foarte bine cu raportorul și raportorii din umbra. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Riche, aveți cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să o felicit pe Cristin pentru uh, inventivitatea de care a dat dovadă, pentru capacitatea de a reînnoi conținutul raportului, vreau să fac o remarcă de ordin general, fiindcă um, a intra aici ce s-a spus uh, despre, din partea lui Vim și domnului Rodalon și domnului Zlotovski. Este vorba despre faptul că pentru noi, Comisia de Transporturi, problema este că fondurile FEDER nu sunt uh, foarte țintite către probleme de transport care ne interesează pe noi. Uh, cu plus valoare, bineînțeles, europeană, dar și la nivelul statelor membre. Este vorba de chestiuni tematice și geografice în același timp. Și o a doua chestiune care a fost ridicată și de către domnul Zlotovski, de pildă, este vorba despre faptul că la nivel regional adesea nu reușim să gestionăm aceste fonduri din cauza că sunt prea complexe, din cauza programelor operaționale care sunt foarte constrângătoare și concluzia este că Procesul este mai încet, în primii ani lucrurile se, sunt cu mai complicate și apoi absorbția creditelor regionale, vreau să vă spun că lasă de dorit. Deci, la nivel, la nivel tematic, nu ne declarăm chiar mulțumiți și în ceea ce privește uh, absorbția fondurilor. Iată de ce aș propune ca în cadrul uh, acestei, uh, acestei propunerea comisiei, ce a mai făcut deja, să transfere 20 de miliarde de la FEDER competitivitate către mecanismul de interconectare a Europei, ceea ce răspunde obiecțiilor făcute și anume ne vom asigura că merg acești bani într-o direcție bună în ceea ce privește subiectele și în ceea ce privește plus valoarea europeană cu privire la aceste subiecte, ne vom asigura că se simplifică procesul la nivelul statelor membre și ne asigurăm că absorpția fondurilor va fi uh, satisfăcătoare, fiindcă uh, acest mecanism uh, a fost supraîncărcat, ceea ce uh, supra-solicitat, ceea ce nu se întâmplă la toate fondurile europene. Apoi, pe fond, de pildă, ne putem da seama că fondul de co- fondurile de coeziune au fost benefice țărilor de coeziune în ceea ce privește transferul către MIE. La atunci, atunci s-a făcut un transfer de 10 miliarde pe o sumă de 80 Um, de 10 miliarde, iar acum este vorba despre 10 miliarde din 45 de miliarde. Deci 10%, uh, 20%, iar acum nu mai e vorba decât de câteva, pro, um, câteva procente. E vorba de 20 de miliarde dintr-o sumă de 300 de miliarde. Deci această propunere care trebuie să fie reînnoită, după părerea mea, altfel, uh, nu, va mai, nu va mai ajunge până la buget cu șanse de adoptare și merită și merită plus valoarea europeană și pentru simplificare, pentru claritate să facem acest lucru. Poate ar trebui să ne bucurăm să avem și avalul Consiliului pentru proiectele de interes comun în acest sens. Însă se mai poate soluționa această chestiune și altfel, în afară de definirea noilor obiective în cadrul Federului. Și cred că putem să menținem această propunere și această propunere, fiindcă există acolo o masă care permite o orientare mai nuanțată către obiective care sunt obiective de progres ale Uniunii Europene. Și trebuie spus că adesea există dificultăți în ceea ce privește orientarea către uh, proiecte cu plus valoare europeană și că la nivelul regional ne confruntăm cu dificultăți, fiindcă modul în care sunt înțelese programele și mm, faptul că regiunile în programe foarte specifice trebuie să-și găsească capacitățile lor e destul de greu și aici s-a făcut o propunere interesantă și anume de a vedea ca în funcție de nivelul de dezvoltare a regiunilor să vedem care este să vedem cum stau lucrurile cu caracterul precis și uh, directiv al acestor programe și încă un lucru care mi-a pus întrebări, eh, și aici o să mă opresc, eh, înțeleg, Cristin, că mm, există o dimensiune socială foarte sporită aici și se eh, reorientează sau se sublinează din nou caracterul cu potențial social al FEDET. Avem și Fondul Social European, să nu intră în discuțiile noastre de astăzi. Știu că nu e vorba de aceeași fel de finanțare, dar aici există o uh, Uh, articulare care a fost pierdută din vedere și poate ar putea să ne gândim la asta mai degrabă decât să ne îndreptăm către o, o socializare, o transformare a dimensiunii sociale pentru aceste credite, sau mai mare cel puțin. Mare acest raport este unul foarte interesant fiindcă se încearcă să se dea un imbold unor noi obiective prin propuneri inovatoare și cred că vom avea întâlniri foarte interesante pentru a discuta acest subiect și încă o dată vreau să te felicit, Cristin, pentru acest raport de calitate. Mulțumesc, domnule Riche, domnule... domnule Taylor. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt vorbesc în numele lui Joe Evans, care se scuză că nu poate participa. Densa consideră că investițiile în proiecte de transport ar trebui să contribuie la realizarea acordului de la Paris, precum și la minimalizarea costurilor externe. De asemenea, trebuie să ne gândim atent pentru a evalua cheltuirea de bani uh, publici pentru aeroporturile regionale. Dacă sunt apropiate, dar de o parte și de alta a graniței. Aeroportul Mönchengladbach și alte aeroporti din Olanda și unul din Belgia sunt într-o rază foarte apropiată și doiesc că așa vom contribui la obiectivele de reducere la acordului de la Paris. Și nu trebuie să ne gândim de la avantajele economice ale unei regiuni. Suntem toți pe, în aceeași uh, regiune economică, se numește planeta Pământ. Propunerea de a folosi 25 de miliarde de euro din FEDER pentru cofinanțare în cadrul mecanismului de interconectare a Europei este pentru îmbunătățirea siguranței și restul pentru proiecte specifice precum legături feroviare transfrontaliere care lipsesc. De asemenea, reducerea poluării cu zgomot a căilor ferate. Așadar, dacă ar fi fost aici, asta ar fi spus Gil. Mulțumesc. Madame la Mulțumesc, doamna Demont, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să spun că sunt de acord uh, cu Cristin, cum că fondurile disponibile aici ar trebui să aibă o dimensiune regională și nu statală atunci când este vorba de deciderea priorităților. Eu vin dintr-o regiune cu un statut special, aflându-se la graniță și știu că pot să existe diferențe majore într-o regiune și alta. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. În ceea ce privește transporturile, cred că aeroporturile regionale trebuie să aibă mai multă vizibilitate. Există situații în care, sigur, aeroporturile sunt vecine și poate por, pot părea ca un fel de dublări, dar pe de o parte ne ajută să avem o mai bună conectivitate și pe de altă parte susțin și turismul. Avem date care au fost discutate în repetate rânduri în uh, această comisie și unde știm că până în 2050 se va dubla numărul de pasageri și trebuie să ținem cont de acest lucru și de aceea nu putem permite să se dezvolte doar aeroporturile cele mai mari uh, ducând la congestii în jurul acestor uh, zone. De aceea consider că ar trebui să existe susținere pentru aceste aeroporturi pentru a acompania o dezvoltare naturală care se pare că există în domeniul aviației. Apoi, în ceea ce privește conectivitatea, vorbim de regiuni uh, periferice și chiar ultraperiferice și de aceea trebuie susținute aceste regiuni pentru a putea asigura această conectivitate între teritorii. M-aș adresa comisie cu o solicitare de clarificare pentru că în anexa proiectului comisiei se spune că mm, se face și acolo la articolul 9 la cooperarea teritorială. pagina 169 de acolo, fiind vorba de zone periferice și susținerea zonelor transfrontaliere, așa cum uh, prezentați dumneavoastră lucrurile, am senzația că se merge în direcția opusă. Atunci când se vorbește despre o ponderare, se face trimitere la populația care trăiește într-o rază de 25 de kilometri dar se vorbește și de măsuri uh, cu impact mult mai uh, scăzut. Um, uh, și din câte înțeleg eu, uh, astfel ar fi premiate uh, zonele mai puțin performante. Nu știu dacă am interpretat eu uh, corect, dar uh, eu cred că Europa ar trebui să susțină zonele cele mai fragile, mai slabe, pentru că în, oricum ne îndreptăm către o Europa urbanizată și ar trebui să mergem, de fapt, uh, calea inversă. Domnule Gilo, aveți cuvântul din partea Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această ocazie de a interveni. Aș dori să încep prin a saluta acest uh, proiect de aviz și să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru rapiditatea cu care a lucrat, pentru că este una dintre prioritățile pe care uh, Comisia le-a subliniat în repetate rânduri și nevoia de a accelera negocierile pe toate pachetele care fac parte din CFM. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, revin la ultima întrebare. Dacă am înțeles uh, corect, uh, ea se referă mai degrabă la uh, una dintre anexele regulamentului comun și nu se referă la fondul de dezvoltare regională. Dar cu toate acestea, aș dori să o asigur pe doamna deputat că uh, Zonele mai puțin dezvoltate beneficiază în continuare de uh, susținere din proiectele de coeziune și chiar este prevăzută o creștere pentru perioada următoare în ceea ce privește finanțarea zonelor mai puțin dezvoltate. M-aș referi la două din temele la care s-a făcut referire astăzi. Concentrarea tematică, de pildă, și ceea ce încearcă Comisia să realizeze în ceea ce privește utilizarea uh, Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin concentrare tematică. Scopul concentrării tematice este de a asigura că finanțarea se concentrează pe prioritățile principale ale Uniunii, menținând uh, o suficientă flexibilitate pentru regiunile Europei pentru a se adapta la nevoile lor individuale. Și trebuie să spun că în timp ce anumite sugestii mi se par uh, problematice aici, în primul rând, extinzând ideea de concentrare tematică la trei dintre cele cinci obiective de politică, e dificil să mai vorbești de concentrare dacă cheltui pe 3 din 5 priorități și poate pentru a mai completa această idee, dacă mă uit și la cifrele propuse, gradul de concentrare tematică pe cele trei zone prioritate prezentate în proiectul de raport ar presupune o mai mare concentrare tematică decât a propus de fapt Comisia. Și acest lucru ar fi contrar argumentului adus anterior și anume de a ne asigura că regiunile au suficientă flexibilitate pentru a se adapta la specificul lor. De aceea am și propus concentrarea tematică la nivel național și nu la nivel regional, așa cum a fost în trecut. Unii și-au exprimat preocuparea față de acest lucru asupra unei potențiale centralizări a procesului care să ducă la mai mult control în, la nivelul capitalelor în detrimentul regiunilor. De fapt, propunerea uh, dorește impactul uh, opus pentru că în momentul de față doar procentajele sunt stabilite la nivel regional, în timp ce cu o concentrare la nivel național, ceea ce poate cheltui o regiune ca procent uh, e flexibil, atâta timp cât se respectă procentul total la nivel național. Apoi, a existat o observație în ceea ce privește nivelul de concentrare pe obiectivele climatice și cred că trebuie subliniat motivul pentru diferitele procentaje prezente. Comisia a propus în general 25% din uh, bugetul post-2020 care să fie țintit asupra obiectivelor clim- climatice și uh, Um, a existat și observația că ceea ce se prevede în uh, FEDER este mai ridicat, dar e adevărat, pentru că fiecare program trebuie să contribuie pe măsură. Fondul de dezvoltare regională și fondul de dezvoltare mm, pot contribui într-o manieră mai mare, în timp ce fondul social, de pildă, n prea avea cum să vină la o medie de 25%. Și o observație finală legată de anumite excluderi uh, propuse de comisie și față de care s-au exprimat îngrijorări. Ce încercăm să facem cu anumite excluderi este să tragem niște învățăminte aici, din experiența trecutului și apoi să ne asigurăm că există coerență cu prioritățile generale ale Uniunii. În ceea ce privește învățămintele trecutului, Acestea ne-au făcut să venim cu această propunere cu, de a exclude aeroporturile regionale, cu excepția celor din zonele ultraperiferice. Asta în urma raportului Curții de Conturi de acum 2 ani, care a avut o atitudine foarte negativă în ceea ce privește finanțarea în continuare a acestora și de aceea cred că revine autorităților naționale competente uh, asigurarea fondurilor pentru acestea. Iar în ceea ce privește materialul rulant, aici uh, vrem să nu existe dezavantaje pentru cei care sunt noi pe această piață. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei raportor, doamna Rovodalon. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Euh, A fost un schimb de opinii destul de interesant uh, între deputați uh, și comisie. Și uh, am nerăbdare să continuăm această activitate constructivă. Este important ca proiectele de transport să fie incluse pentru că sunt importante pentru europeni și adesea Regiunile sunt cele care dezvoltă și propun astfel de proiecte și când vorbesc despre acea dimensiune socială, Dominic, mă gândesc în special la faptul că aceste proiecte contribuie la reducerea fracturilor sociale. De aceea am vrut să fac această propunere și să nu uităm de această componentă, pentru că transportul reprezintă o axă fundamentală. Cred că această politică de transporturi și în uh, FEDER și în uh, Fondul Social European și în uh, toate celelalte dosare la care lucrăm trebuie să fie prioritizat. Acum o să vedem cum vom reuși Însă era important să nu includem transporturile doar în anumite obiective, ci în toate. Și, într-adevăr, regiunile cele mai îndepărtate au nevoi mai mari și trebuie să fie sprijinite. Însă, nu este vorba doar despre transporturi uh, conectate. Trebuie să vedem cum putem să um, fim cât mai judicioși în raport cu proiectele de transport din regiuni și cum să facem ca aceste regiuni să meargă până la capăt Niveau état membre, mais il y a aussi le niveau des régions. Avem nivelul statelor membre și nivelul regiunilor și mi se pare că facem un lucru foarte interesant și foarte important la nivel european, concentrându-ne pe teritorii mai ales când unele state membre sunt mai puțin avansate decât regiunile. Mulțumesc foarte mult și pe curând vom continua activitatea pe marginea acestui uh, raport. Uh, domnule Van mi-ar face plăcere să nu-mi spuneți uh, doamna Cristin, uh, ci doamna Răvodalon sau doamna Răvodalon Bonfoy. Nu există niciun motiv să-mi spuneți pe nume. Mulțumesc foarte mult, doamna Rovodalon, pentru această precizare și legată de prenumele dumneavoastră. Da? Deci uh, să ne adresăm cu numele de familie, nu cu prenumele. Și, mă rog, vă mulțumesc și pentru precizările legate de acest uh, raport și de importanța uh, Uh, corelării între nivelul european și nivelul teritorial, pentru că fără nivelul teritorial nu putem să avem uh, o Europa. Termenul este luni 1 octombrie la prânz pentru depunerea amendamentelor. Ajungem acum la punctul 6. Doamna Ghezine Meissner a, a venit. Vă dăm uh, puțin timp să vă trageți răsuflarea. Vorbim despre propunerea de directivă privind instalațiile portoare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave. Este vorba despre abrogarea directivei 2059 CE și de modificarea directivei 2009-16 CE și directiva 2010-65 UE. Avem plăcerea să vă ascultăm, doamna raportor. Aveți cuvântul, doamna Gesine Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru faptul că ați putut modifica ordinea de zi, pentru că a trebuit să particip la un vot la ITRE. Dar acum am revenit. Ei bine, în ceea ce privește directiva cu privire la instalațiile portare de preluare, am avut două întâlniri a raportorilor din umbră, unde lucrurile au mers foarte bine. Am avut ocazia să discutăm și cu Comisia pentru a vedea cum anume evaluează anumite modificări pe care le-am propus noi și se poate spune că, în general, am mai năsprit puțin propunerea comisiei pe alocuri și pe alocuri am mai relativat-o. Personal, am fost în multe porturi și uh, ideea de a avea o soluție pentru toată lumea mi s-a părut una bună, pentru că, că nu dorim să se arunce mai mult în uh, mare, să se aducă la, pe uscat, cât mai multe dintre deșeuri, dar uh, nu funcționează decât în uh, mod limitat, pentru că m-am uitat la portul în Germania, în Olanda, dar și în Portugalia și am constatat că anumite porturi totuși ar avea dificultăți. Asta ca observație preliminară, pentru că eu cred că atunci când adoptăm noi directive aici, ceea ce presupune sigur anumite nuanțe la nivel național, totuși trebuie să vedem ce este realizabil în practică și ce nu. Și asta am discutat uh, în reuniunea raportului în urmă. Mâine vom avea încă o întâlnire cu colegii și sper că vom avea un raport bun în final. Am să mă refer uh, la câteva elemente precise avem în momentul de față 8 propuneri de compromis pe care le putem discuta. În primul rând, domeniul de aplicare. Aici nu am modificat foarte multe și am mai inclus uh, rezonabil și practicabil. Apoi la articolul 4, unde este vorba de um, instalațiile portoare de preluare, tot important pentru noi să subliniem că Vrem să punem accentul pe reutilizare și pe reciclare și că și EMS ar trebui uh, implicată. Știu că Comisia n-a gândit inițial implicarea um, EMSA și, și această agenție ne-a um, transmis că mi se alocă mai multe atribuții, dar nu mai mult personal și nu mai mulți bani. Dar uh, ar trebui totuși să fie implicată pentru supravegherea aplicării. Apoi, um, în ceea ce privește um, regiunile ultraperiferice, le-am inclus și pe acestea, um, unde, sigur, în cazul acestora, statele membre pot veni cu fonduri uh, naționale, fonduri speciale pentru a pune în aplicare aceste reglementări. Pentru că e mai dificil decât în cazul unui port care se află în uh, <clears throat> Europa. Apoi, um, de asemenea, în ceea ce privește costurile, vrem să existe o structură acestora, ca informațiile să fie disponibile în limba statului membru, dar și în engleză, pentru că este o limbă internațională între timp, să se precizeze și orarul de funcționare, deci am venit cu informații suplimentare față de ceea ce era prevăzut inițial, că trebuie să fie clar pe ce bază se constituie taxele, iar ca în cazul porturilor mici să poate exista și colaborări. Apoi la monitorizare, Comisia propunea la 3 ani, noi considerăm că e suficient la 5 ani. Apoi, în general, pentru porturile mici, am creat condiții uh, în sensul că am spus că acestea pot fi exceptate dacă sunt incluse în sistemul de gestiune a deșeurilor regional Sigur că nu vrem uh, ca anumite deșeuri să nu fie recepționate doar pentru că um, un port este mic, dar de aceea am venit și cu astfel de soluții. Apoi, în ceea ce privește um, preluarea directă de pe navă a deșeurilor, am mm, spus din capul locului sau am vrut să mai subliniez încă o dată că nicio navă care părăsește un port uh, nu mai are voie apoi să deverseze în mare. Apoi am subliniat și necesitatea de predare a acestor reziduri cu precizări și în acest caz în ceea ce privește porturile mici. Unii ne-au spus că nu poți să predai direct formularul respectiv de predare în momentul plecării și am uh, prevăzut și această posibilitate digitală. Apoi, în precizări și în ceea ce privește plasele de pescuit și uneltele pentru pescuit, le-am inclus și pe acestea. Există și anumite nave care anumite nave sunt de fapt folosite de statele membre tocmai pentru pescuia aceste deșeuri și a trebuit să uh, reglementăm și aceste aspecte. În propunerea comisiei uh, se spune că dacă pleci dintr-un port UE spre alt port, trebuie ca toate deșeurile să fie uh, predate. Dar aici am venit cu o nuanțare pentru că se prea poate ca respectivul port să fie unul mic în care acest lucru să nu fie posibil. Și dacă există informațiile necesare, portul următor, dacă are capacitatea să facă acest lucru. Apoi, în ceea ce privește principiul poluatorul plătește, aici și această idee probabil va avea un rol important și în cadrul negocierilor în trialog. Comisia a spus că ar trebui să existe o taxă indirectă în proporție de 100% porturile ne-au spus că nu este posibil acest lucru. Acum noi cunoaștem și documentul Consiliului și de aceea am spus că această taxă indirectă ar trebui calculată în funcție de categoria și mărimea navei, dar și în funcție de traficul naval și de capacitatea la bord a unei nave. Acestea au fost, uh, cred, punctele principale. Apoi de asemenea, am spus că trebuie ținut cont și de apa de balast. Știu că Comisia nu se bucură și nici statele membre, dar totuși am inclus și această idee. Cred că acestea au fost principalele chestiuni pe care trebuia să le amintesc. Apoi și la definiții am uh, venit cu anumite extinderi avem un compromis pentru considerentul 18. Deci, uh, vorbitoarea se corectează nu în cazul definițiilor, ci la considerente. Cam atât. Sper că n-am uitat nimic. Am încercat să argumentez pe baza datelor pe care le-am avut aici. În orice caz, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră. Colaborarea funcționează excelent și eu sper să avem un raport ambițios din partea Parlamentului cu care să putem intra în negocieri. Și aștept cu interes acum toate observațiile dumneavoastră. Mulțumesc pentru această prezentare foarte clară, doamna Meisner, și deschid acum dezbaterea. Doamna Clune, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Meissner pentru activitatea sa de până acum. Susțin comentariile pe care le-a făcut. Există într-adevăr o bună cooperare și între dumnea ei și noi ca raportori din umbră. Mâine avem o altă reuniune a raportorilor din umbră și sper că vom face progrese bune. Cred că doamna Meissner a subliniat aspectele care ne preocupă și pe noi. Pe mine mă preocupă porturile mici uh, pentru că nu vreau să fie supraîmpovărate cu activități administrative. Trebuie să avem grijă în această privință. Trebuie să stabilim un uh, echilibru în acest sens, să acordăm uh, flexibilitate ca să nu existe o povară prea mare atunci când se manevrează cantități foarte mari de deșeuri. Acesta este un detaliu pe care l-am discutat și vrem să ne asigurăm că pescarii nu um, suferă costuri atunci când livrează deșeuri pescuite în mod pasiv. Deci ei uh, nu trebuie să fie descurajați să o mai facă. Apoi avem și chestiunea țărilor terțe aș vrea să, ca navele să aibă dreptul să plece înspre țările terțe fără să aibă obligația uh, de a descărca toate deșeurile pentru că aceasta ar fi în uh, linie cu legislația existentă privind gestionarea deșeurilor și alte acte normative relevante. Sfera de aplicare uh, trebuie să fie aliniată între legislația europeană și Convenția Marpol. Cam așa este poziția noastră. Oricum, uh, mă bucur ce am realizat până acum și așteptăm reuniunea raportelor din umbră de săptămâna aceasta, unde sper că vom face din nou progrese și îi mulțumesc încă o dată doamnei Meissner pentru sprijinul său. Mulțumesc foarte mult. Doamna Grapini, aveți cuvântul. Mult, doamna președintă. Vreau și eu să o felicit pe raportoarea noastră. Am participat la prima întâlnire, mâine avem a doua întâlnire. Vreau să mulțumesc colegilor mei din uh, Comisia TRAN, din SD, pentru că au fost foarte harnici și au pus foarte multe amendamente. Uh, Uh, și evident și secretariatului de la SD. Vreau să fac doar câteva considerații, să adaug la ceea ce a spus uh, doamna raportoare, sper să le și clarificăm mâine. Uh, în primul rând, în mare măsură suntem în linia spusă de raportor, însă avem câteva lucruri pe care sper să le negociem și să ajungem la un compromis. De exemplu, Uh, grupul meu susține totuși propunerea comisiei de trei ani și nu de cinci pentru că mie mi se pare o perioadă prea îndelungată după cinci ani să verificăm ceva și să constatăm că puteam să facem corecții mai repede. ar fi un punct care ar trebui să l negociem. poate ajungem la trei plus cinci împărțit la doi cine știe. apoi cred că mai trebuie să clarificăm niște termeni pentru că de exemplu noi am făcut amendamente uh, colegii mei și cu mine legate de definiția traficului programat definiția uh, dată de comisie nouă nu ni s a părut suficientă și am făcut amendamente în acest sens apoi am făcut amendamente în sensul uh, uh, în privința uh, navelor ecologice am fost de acord să avem această noțiune dar cine declară o navă ecologică cum declarăm o navă ecologică și atunci am făcut un amendament în acest sens și poate că îl cuprindem. de asemenea colegii mei au făcut propuneri legate de completarea sau în sfârșit o altă, o altă definiție a portului. Uh, comisia a dat o definiție a portului uh, și partea de demarcație, noi avem uh, o altă propunere. Sunt câțiva termeni și mai ales, Ghezine, m-aș referi la, și ai spus-o și tu, sistemele de recuperare a costurilor, dar noi spunem că și baza de calcul trebuie clarificată foarte bine, pentru că noi nu vrem prin acest raport să ne îndreptățim pe cineva sau să supraîncărcăm cu costuri porturi, porturile mici. Însă, totuși, obiectivul nostru principal este de colectarea deșeurilor uh, pe care le creează nu, uh, navele în porturi mari, mici, nave mari, nave mici. <laughs> În orice caz, vrem să diminuăm uh, aceste deșeuri și atunci trebuie să avem un, un proces echitabil și de taxare uh, Ă, și de ă, motivare stimulare pentru a nu arunca deșeul în mare cum spunea comisia la dezbatere deci practic trebuie să găsim acest echilibru și eu sper cu experiența pe care o are gesine și ceilalți colegi raportori din umbră pentru că toți au porturi în, în țările de unde vin și eu de asemenea ă, cred că putem să ajungem aici la o chestiune foarte Uh, bună practicabil am folosit noi la prima întâlnire acest termen practicabil pentru că degeaba spunem ceva care după aceea este foarte complicat fiecare înțelege altfel și nu l uh, uh, putem aplica. eu sincer sper la înțelegere pentru că am văzut disponibilitatea colegilor și și sper să fiu și eu înțeleasă cu amendamentele cu care am venit din partea grupului pentru că interesul cred că este comun să avem o, o, un regulament mai bun decât e cel pe care îl avem acum. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grappini. Monsieur... Mulțumesc. Domnul Van Dalen, aveți cuvântul. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Uh, en ook zeker hartelijk dank aan de rapport. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, și raportorului. Am avut uh, discuții constructive cu raportorii din umbră și am clarificat foarte multe aspecte. De exemplu, cum putem uh, să ne implicăm mai mult. Oricum, cred că ar merita să analizăm și chestiunea porturilor din uh, regiunile ultraperiferice. Și pentru ele ar trebui să existe o finanțare uh, extranațională. Mă uitam și la textul propus de raportor, la articolul 2, unde se vorbește despre definiții. Ce sunt, de fapt, uh, deșeurile? Se vorbește acolo și despre sedimente, trebuie să fie făcută o referire specifică la acestea. Oricum, vom vedea cum putem să integrăm toate aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult! Domnul Taylor. Uh, thanks very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Ezine, și le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră pentru toate contribuțiile pe marginea acestui dosar. Această revizuire ne prezintă oportunitatea unică de a aborda gunoaiele din uh, mări și oceane uh, și pentru a restaura viața marină atât de prețioasă. Ne-am întâlnit doar o dată, dar am reușit uh, să discutăm aspectele principale. Mai sunt câteva care au rămas încă nerezolvate și aștept cu nerăbdare întâlnirea de mâine. Obiectivul principal al acestei legislații este de a încuraja navele să folosească aceste instalații de preluare. Credem că orice scutiri uh, pentru anumite nave uh, sunt îngrijorătoare. Dacă vrem să fim cu adevărat uh, serioși în a aborda cauza primară a acestei probleme, trebuie să încurajăm toate navele să mm, elimine toate deșeurile în port și nu pe mare. De aceea, noi uh, susținem uh, acel sistem de taxe indirecte de 100% pentru a asigura acest aspect. Apoi, directiva trebuie să meargă și mai departe uh, și um, să stimuleze vasele Eh, dar pe de altă parte trebuie să descurajăm vasele să arunce gunoaiele în mare. De aceea așteptăm eh, cu nerăbdare incriminarea specifică a deversării deșeurilor în mare, pentru că pentru noi acest aspect este important pentru protejarea mărilor și oceanelor. Și există și obiectivul eh, acesta de a Uh, gestiona deșeurile marine. Includem aici și uneltele de pescuit. Există acele unelte de pescuit pierdute de mare care sunt deja reglementate, însă am fost surprins să văd că la compromisul uh, 4, uh, cerința ca armatorii să raporteze uneltele de pescuit pierdute în termen de 24 de ore a fost eliminată. La fel și dispoziția foarte importantă de a autoriza Comisia să armonizeze raportarea în Uniunea Europeană. Dacă acest aspect nu este integrat în textul final, va fi în detrimentul vieții marine. Și bineînțeles, uh, pentru pentru uh, societate și uh, pentru uh, decidenți este important să se reglementeze în mod eficient aceste aspecte. Apoi, aceste cerințe de raportare pentru armatori în ceea ce privește uneltele de pescuit pierdute trebuie să fie acoperite. Aștept cu interes continuarea acestor discuții mâine dimineață. Mulțumesc foarte mult, domnule Taylor. Doamna Gonzales, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și doamnei uh, Meissner pentru hărnicia și rapiditatea cu care tratează acest dosar atât de important. În ceea ce privește amendamentele prezentate, insistăm asupra inspecțiilor aleatorii, asupra sancțiunilor și pedepselor care să fie asimilabile infracțiunilor contra mediului și sănătății publice. Cerem de asemenea să se interzică um, aruncarea apelor uh, uzate și să fie obligat comandantul navei atunci când uh, pierde o unealtă de pescuit. În ceea ce privește um, uneltele de pescuit, uh, este o observație foarte importantă și apoi uh, formarea și informarea lucrătorilor portuari sunt uh, la fel de importante. Este vorba despre cei care se ocupă de gestionarea traficului de persoane și mărfuri, de curățare, de curățenie și așa mai departe. În plus, uh, trebuie să reducem și cheltuielile care sunt sau costurile cerute de la cei care parcurg distanțe scurte. Comisia de Mediu a lucrat la o definiție, iar în compromisul 7 se reia definiția deșeurilor uh, de la nave și Comisia de Mediu include definiția platformelor fixe sau plutitoare și regăsim asta și în unele amendamente, 89 de exemplu sau 91 um, al verzilor. Este important să includem aceste definiții în raport. Și în fine, aș dori să mă refer la dimensiunea porturilor porturi mici și foarte mici. Trebuie să spunem clar care este dimensiunea maximă a unui port, astfel încât să poată uh, prelua o anumită cantitate de deșeuri fără să aibă nevoie de autorizație municipală. Așa cum a spus doamna Bilbao, sugerăm ca porturile mici să se poată uni sau asocia ca să facă niște planuri comune de colectare sau de depunere a deșeurilor în, scopul uh, unirii eforturilor. Cred că sunt multe aspecte cu care suntem de acord în acest raport și îmi doresc uh, ca amendamentele noastre să fie integrate în uh, compromisuri. Punându-se la sombra por... Raportele din umbră și tuturor pentru activitatea lor și sper, sper că mâine vom mai rezolva niște mici chestiuni care au rămas, uh, care sunt restante. Acum, Comisia Europeană, doamna Berg, aveți cuvântul și bine ați venit la noi în comisie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamna Meister și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru toată activitatea pe care au făcut-o și munca pe marginea acestui dosar, uh, ceea ce, bineînțeles, ne arată că uh, acest dosar este important și are posibilitatea de a se asigura că deșeurile de la bordul navelor sunt uh, aduse înapoi în porturi și nu sunt deversate în mare, mai ales uh, deșeurile care ajung uh, în în plasele de pescuit că sunt aduse acestea înapoi în porturi fără costuri suplimentare pentru pescare și vreau să vă mulțumesc în egală măsură pentru vizita pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră la EMSA cu colegii dumneavoastră și cred că și doamna președinte uh, s-ar fi bucurat să fie alături de noi dacă nu ar fi avut probleme de sănătate săptămâna trecută și domnul Mili vă transmite salutări, așa cum am spus întotdeauna, propunerea comisiei a fost uh, elaborată în strânsă colaborare cu EMSA, care va juca un rol foarte important în ceea ce privește punerea în aplicare a noi propuneri, oricare va fi aceasta. Vreau să pun accentul pe trei aspecte care sunt uh, cele mai uh, importante și oglindite de către majoritatea amendamentelor, inclusiv amendamentele de compromis care au fost înaintate și care se referă la uh, plata indirectă 100% pentru gunoi și uh, acest, uh, aceste deșeuri pescuite pasiv care reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în mările europene și situația uh, porturilor mici și foarte mici și uh, abordarea pentru acesta, așa cum a spus doamna Meisner, aceasta este o directivă care încearcă să introducă armonizare, dar este greu să acoperim pe toată lumea. Dacă vrem într-adevăr să rezolvăm problema gunoaielor eh, de la nave, trebuie să avem stimulentele necesare pentru a asigura descărcarea maximă a deușurilor la, uh, Nisați Reportoare și, uh, după părerea noastră, uh, în evaluare am arătat că trebuie să existe, că că prin această, um, acest tarif indirect de 100% pentru gunoi considerăm că s-a creat un stimulent necesar. Până acum aveam numai stimulente negative. Vrem să subliniem faptul că porturile vor putea în continuare să facă o, o diferențiere între ace, pe, a acestui tarif pe baza dimensiunii navei, tonajului și uh, modelului comercial, deci nu este vorba despre un tarif uh, general valabil la nivel european, iar astfel uh, noi considerăm că a există un stimulent suficient pentru ca porturile să investească în instalații și capacitate suplimentară pentru a pentru ca navele să-și poată descărca deșeurile în porturile pe care le uh, în care trag și um, despre limitări s-a vorbit cu raportorii din umbră. Noi salutăm progresul care s-a înfăptuit până acum, dar considerăm, nădăjduim că aceste limitări de volum ar putea fi restrânse la cazuri cu adevărat excepționale, cum ar fi cazuri în care navele care doresc să descarce mai mult uh, decât uh, cantitatea declarată în, în capacitatea de stocaj trebuie în acest caz excepțional să plătească o sumă de bani în plus pentru a evita ca limitările de volum definite de către porturi, să fie definite de către porturi, de cantitățile obișnuite care sunt uh, descărcate acolo să reprezinte limita, fiindcă, după părerea noastră, nu se va investi, nu există stimul pentru investițiile în capacități noi și noi considerăm că e nevoie de acestea să nu se continue așa cum a fost până acum business as usual, care lasă situația neschimbată și, bineînțeles, nu au niciun interes apoi porturile să investească în capacități și instalații noi, ar putea să spună pur și simplu, a, asta este o situație excepțională sau e vorba de o cantitate suplimentară care depășește limita și trebuie să se plătească pentru aceasta. Deci sperăm să ajungem la un compromis aici. Acum, în ceea ce privește uh, deșeurile pescuite pasiv, mă grăbesc puțin, e vorba de deșeurile care ajung în plase de pescuit, am dorit să lămurim faptul că propunerea noastră dă pescarilor drept de descărcare contra unei uh, sume pe care trebuie să o plătească deja și acum și oricum oferă foarte multă libertate statelor membre pentru a putea folosi veniturile care provin din alte uh, sisteme, cum ar fi uh, a responsabilității producătorilor extinsei pentru a se putea asigura că aceste costuri suplimentare suferite în porturi să poată fi finanțate din aceste venituri. Apoi, în ceea ce privește porturile mici și foarte mici necomerciale, aici avem unele îngrijorări în ceea ce privește o derogare generală pentru porturile mici, în ceea ce privește uh, derogarea unui plan de gestionare a deșeurilor și de comunicare a acestui plan opiniei publice, precum și integrarea acestui plan în, um, la nivelul infrastructurii de gestionare a deșeurilor municipale. După părerea noastră, cum spuneam, faptul că ești un port mic nu înseamnă că nu ai instalații de serv- și servicii și dacă există instalații și servicii, trebuie să poți să eliberezi factura pentru banii pe care îi încasezi. Acestea fiind spuse, bineînțeles, uh, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în continuare cu membrii pentru a putea transforma această propunere în realitate. Mulțumesc foarte mult pentru, a luat, pentru că ați luat cuvântul. Intervenție fără microfon din partea mea președinte. Ja, ich glaube, ich kann das relativ kurz machen. Ich habe Cred că pot să fiu succintă. V-am ascultat cu atenție, mi-am notat toate aceste lucruri. Oricum ne vedem mâine dimineață, unde avem la dispoziție două ore pentru a clarifica ce am mai rămas de clarificat și pentru a ne formula poziția finală. Doar câteva chestiuni. Spusesem deja în introducere că și alte porturi pot, uh, și din afara UE pot prelua deșeurile, green shipping iarăși uh, poate fi inclus în compromis, uh, cred că prin acestea clarificăm anumite lucruri, definiția deșeurilor. Cred că este foarte important să știi despre ce vorbești pentru ca lucrurile să poată fi reglementate unitar. Evident, dragă Chis, nici eu nu vreau să mai ajungă deșeuri în mare, de aceea trebuie să fim foarte prudenți cu excepțiile. Toate deșeurile trebuie aduse pe uscat, indiferent dacă ai port mare sau mic. Iar în ceea ce privește platformele petroliere, am discutat și în repetate rânduri cu Bas Aicut, uh, care a și participat la reuniunile noastre. Se pare că n-ar funcționa pentru platformele petroliere au uh, acest statut de nave, dar uh, nu descarcă ele însele deșeuri pe uscat, pentru că acestea sunt transportate prin alte vase către uscat. Și apoi, la nivelul excepțiilor, porturile foarte mici, sigur și aici uh, trebuie să ne asigurăm că fie colaborează sau uh, dovedesc că sunt integrate în uh, sistemul uh, regional sau local de gestionare a deșeurilor și trebuie să aducă dovadă statele membre în acest sens. Apoi, această limitare cantitativă în ceea ce privește taxa 100% indirectă. Eu cred că aici va fi interesant și în trialog să vedem unde va fi numitorul comun, pentru că este abordări diferite, dar ideea până la urmă este ca deșeurile să ajungă pe uscat. Mulțumesc, doamna Meissner. Vă reamintesc că votul va avea loc marți 9 octombrie. Et nu continuons. Mergem mai departe. Propunerea de regulament care se referă la dispoziții comune cu privire la fondurile urbane de dezvoltare regională și fondurile sociale Fondul Social European, precum și Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Afaceri Maritime mm, și de pescuit, stabilind regulile financiare aplicabile acestor fonduri și fondurilor azil și migrație, fondurilor pentru securitatea internă și unui instrument cu privire la gestionarea frontierelor și a vizelor. Toate deodată. Iar uh, raportorul nostru a acestui proiect de aviz uh, pentru Comisia Regi este domnul Slotovski și vă dau imediat cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Și titlul uh, acestui regulament e greu de reținut, ceea ce înseamnă că e un subiect important care se referă la politica de coeziune, care este un element cheie în ceea ce privește uh, eliminarea diferențelor de dezvoltare în Uniunea Europeană și uh, forma sa în uh, CFM va avea un uh, efect asupra aplicării sale, iar obiectivul principal este reducerea sarcinii administrative în ceea ce privește politica de coeziune, garantând o eficiență și o legalitate, bineînțeles, a cheltuielor fondurilor publice, bineînțeles, un obiectiv laudabil. Încă un lucru important ce trebuie subliniat uh, în mod preliminar, uh, poate un lucru care nu este de la sine înțeles, este vorba despre reducerea finanțării fondului de coeziune în uh, CFM-ul următor, care este nejustificată de către factorii economici ale re, ai regiunilor pentru care se folosesc aceste fonduri. Obiectivele acestei politici nu au fost înfăptuite întru totul, iată de ce cadrul pentru uh, 2020-2027 2020-2027, mai ales în ceea ce privește infrastructura, trebuie menținut cel puțin la nivelul actual. Nu o să repet aici toate argumentele care au fost aduse. Uh, în expunerea de motive, ci vreau să mă refer doar la trei schimbări pe care le propun eu și care, după părerea mea, sunt necesare modificării propunerii comisiei. În primul rând este vorba despre menținerea repartizării fondurilor actuale în ceea ce privește fondurile transferate de la, către instrumentul de coeziune de la, de la uh, conectarea Europei. În cadrul actual, uh, Totalitatea acestor fonduri și nu numai 70% ar trebui să fie împărțite între pachetele naționale și abia apoi să fie puse la dispoziție prin intermediul concursurilor publice. În al doilea rând, este vorba despre reducerea cu 80-90% a nivelului de finanțare a fondului de coeziune pentru regiunile mai puțin dezvoltate, ceea ce ar putea să fie ce ar putea să blocheze foarte multe investiții în infrastructură uh, în loc să aibă o mai mare angajament din partea țărilor membre, ar putea să se abandoneze pur și, simplu, pur și simplu unele proiecte în regiunile mai puțin dezvoltate, ceea ce se bate cap în cap cu obiectivul acestui obiectiv, care este stimularea investițiilor acolo unde sunt uh, ne foarte necesare și unde sunt cel mai greu de finanțat, de realizat. Bineînțeles, trebuie să menținem principiul N plus 3 existent la ora actuală, care funcționează foarte bine pentru proiecte foarte complicate cu un angajament financiar plurianual și un angajament de organizare foarte important. Propunerea Comisiei de a introduce sistemul N plus 2 nu va face decât să facă mai multă presiune de calendar asupra statelor membre fără să se garanteze accelerarea procesului și ce va duce până la urmă la o pierdere de fonduri. Doresc în egală măsură să spun câte ceva despre propunerea de uh, punere în comun a fondurilor uh, europene cu principiul statului de drept. În contextul principiului statului de drept, acest lucru nu va da roade dacă nu se definește în mod clar și nediscriminatoriu acest lucru, altfel nu va fi decât un instrument politic uh, care nu va avea nimic uh, de a face cu buna împărțire acestor fonduri bună rambursare acestor fonduri. Și acesta trebuie să fie criteriul de bază în momentul în care creăm o politică pe, din următorul motiv, din următoarele, din acest motiv. Da, aștept cu nerăbdare comentariile și amendamentele dumneavoastră și cred că vom putea avea o politică foarte bună pentru regii. Mulțumesc! domnule Slotovski, pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului Vandenkamp. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik ben eh, vanmiddag eh, namens... Mulțumesc. Foarte mult, domnule președinte. Eu am fost eh, actorul principal în acest dosar și am bucurat să pot uh, să, pot să o înlocui pe colega noastră din Austria, Claudia Schmidt, să lucrez alături de ea. E amuzant că colega Schmidt uh, vine dintr-o țară care nu prea e vizată de politica de coeziune. Și asta îi spun domnului Zlotowski, care are multe cunoștințe în domeniu și care ar fi vrut să rămânem în trecut și să nu facem decât să sporim coeziunea. Bun, dar asta este discuția. Am primit un raport critic de la Curtea de Conturi care se referă la fondurile de coeziune care din, din uh, domeniul general cum ar fi uh, căile ferate pentru uh, Uh, pentru trenuri de înaltă viteză sau uh, punerea în aplicare a sistemului RTMS. Trebuie să spunem lucrurile clar. Am, avem foarte mari așteptări de la fondurile de coeziune și există linii directoare ce trebuie clarificate în ceea ce privește folosirea acestor fonduri. Dar critica se referea mai ales la modul în care se folosește fondul de coeziune. Uh, distribuirea la, în pachetele naționale este prea simplistă după noi. În grupul nostru uh, discutăm foarte mult despre despre de la 30 la 70 de propuneri, am discutat foarte mult și este vorba de un grup critic care ne spune că trebuie să avem o formulare mai strictă în ceea ce privește fondul de coeziune și cheltuirea acestea și un alt grup ne spune uh, da, bun, dar până la urmă nu sunt decât fonduri de coeziune și dacă vrem să le folosim în sectorul transportului, atunci ar trebui să putem să facem acest lucru așa cum ne taie pe noi capul. Pe scurt, acest regulament este extrem de important, dar folosirea fondului de coeziune ar put, putea să fie mai strictă și mai bine încadrată. E vorba de banii contribuabilor până la urmă și nu putem cheltui decât o dată. După mine, cred că trebuie să facem din rețeaua uh, RTT o prioritate. Să, aș și Claudia Schmidt este de acord că nu trebuie uh, urmată strategia propusă aici, pentru că nu este cea potrivită. Monsieur Assis. Domnul Assis. Mulțumesc, domnule președinte, stimați, stimați colegi. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca sa în ceea ce privește propunerea comisiei despre care discutăm astăzi. Cred că toată lumea sprijină măsuri care vizează la reducerea birocrației, la simplificarea procesului și la eliminarea costurilor nenecesare și la flexibilizarea aplicării fondurilor europene. Foarte bune sunt măsurile care doresc să armonizeze regulile și de, între fonduri europene și care permit o mai bună complementaritate a fondurilor care care urmăresc același obiectiv. Foarte bine. Și uh, nu cred că vor exista piedici din partea noastră pe această cale pentru Comisie. Vreau să vorbesc și despre importanța pe care o dă Comisia Europeană nevoii de convergență între statele membre și regiuni. Comisia subliniază acest lucru chiar în primul considerent al propunerii și repetă acest obiectiv de mai multe ori pe parcursul textului. Păcat însă că aceste îngrijorări și aceste obiective nu merge mână în mână cu uh, un angajament uh, bugetar. Este puțin paradoxal faptul că Comisia ne prezintă un text unde vorbește despre nevoia de a exista mai multă convergență între regiuni și îngrijorările în acest sens și în același timp se reduce cu 45% fond, se reduc fondurile uh, care ar trebui să urmeze acest obiectiv, iar această viziune stereotipică ce există în anumite sectoare de, ale vieții politice europene în ceea ce privește uh, să zicem, o modalitate negativă de folosirea acestor fonduri nu este decât un stereotip și se folosesc tot timpul aceleași exemple, îți dau aceleași exemple, Portugalia, de pildă țara mea, eu sunt conștient că cu, mă rog, diverse guverne de stânga sau de dreapta, investițiile care s-au făcut au fost investiții care și-au adus contribuția la modernizarea țării foarte mult și la desprinderea din urmă a altor țări mai dezvoltate din Europa, din mai multe cauze. Și portughezii recunosc acest lucru, aceste fonduri și-au adus o mare contribuție, atât de ce o mare parte a populației portugheze în continuare sprijină foarte mult proiectul european. Și uh, aici, domnul raportor a spus acest lucru, este îngrijorător faptul că se dorește uh, Uh, se, se, se dorește reducerea participării europene de la 80%, la 70%, ceea ce va duce la reducerea executării proiectelor, inclusiv în domeniul transporturilor, care reprezintă ex, sunt extrem de importante pentru dezvoltarea acestor regiuni. Nu sunt de acord cu um, legătura între fondurile europene și statul de drept Eh, și uh, atribuirea unor fonduri statelor, unui anumit stat membre unde unde uh, se încalcă statele de drept. Uh, este vorba despre principiile de bază ale Uniunii Europene până la urmă. Până la urmă. Deci este important ca um, această sancțiune să fie aplicată în momentul în care nu se aplică regulile financiare. În primul caz, încălcarea principiului statului de drept rezidă, sunt, răspuns, sunt răspunderea statului membru respectiv și de multe ori țin de, și sunt mai mulți factori care intră în joc aici, factori economici uh, care care nu țin de opțiunile politice acestei țări și noi acum uh, am depășit, din fericire, o criză economică foarte gravă care a afectat Europa în ultimii 10 ani și uneori uh, a voința, chiar, chiar dacă exista voința politică din partea unor guverne, nu au, pus, nu au putut fi atinse obiectivele în ceea ce privește angajamentele bugetare europene. Și vreau să vă spun că mai sunt și alte îngrijorări, bineînțeles, pe care le vom oglindi în amendamentele înaintate și sperăm astfel ne vom putea aduce contribuția și noi și celelalte grupuri politice la îmbunătățirea propunerii înaintate de Comisia Europeană. Mulțumesc, mulțumesc! Domnule Asis, iar acum ne dăm seama că acest uh, mecanism uh, se înscrie într-o dinamică a timpului care a afectat uh, diverse state membre într-un context crizei economice, așa cum a spus domnul Asis, și al unei crize politice care uh, despre care s-a vorbit și despre care s-a vorbit uh, în egală măsură. Deci există uh, niște modificări cantitative și cal- calitative, iar dezbaterea este un mai degrabă na- națională și naționalizată, să zicem așa, decât politică. Eu, ca să vorbim aici, de, vorbim aici despre raportul domnului Zlotovski, eu uh, împărtășesc uh, o mare parte din observațiile făcute de domnia sa. Bineînțeles, uh, suntem de acord cu Comisia în ceea ce privește reducerea uh, sarcinilor administrative, îmbunătățirea flexibilității, alinierea, alinierea priorităților Uniunii Europene și, mă rog, uh, alte aspecte care se referă la o mai bună gestionare și la o, mai, la o îmbunătățire a coerenței politicilor Uniunii Europene, fiindcă uh, Aici apare întotdeauna o problemă, și anume dis- discrepanța între politicile Uniunii Europene de interes european și ceea ce doresc statele membre, mai ales uh, statele de coeziune, în ceea ce privește propria lor dezvoltare structurală și nevoia de a ajunge din urmă uh, și de a umple niște lacune structurale. Sincer să vă spun, uh, Principala problemă care apare aici, și aici sunt de acord cu domnul raportor, eu aș menține dispozitivul de distribuție a fondurilor de coeziune între statele membre. Cred că acest dispozitiv ar trebui să fie revizuit cu foarte mare grijă. Apoi, în ceea ce privește din, uh, reducerea volumului fondului de coeziune, despre care s-a vorbit în mai multe rânduri, uh, aceasta trebuie să fie înțeleasă în uh, lumina politicii fondului de coeziune. Deci e vorba de această, um, această um, prindere din urmă structurală a unor state membre și a discrepanțelor care există și astfel, prin intermediul acestor politici de coeziune, se reduce această discrepanță. Deci uh, măsurile sunt unele de prindere în urmă, să zicem, și uh, ar trebui să fie poate uh, văzute lucrurile într-un context mai bine cifrat uh, și totuși trebuie să ne așteptăm la o reducere relativă a fondurilor de, co- de coeziune în măsura în care nu fac decât uh, să solidifice efectul asupra acestor discrepanțe. Deci, altfel, efectul ar fi ar fi unul foarte trist, fiindcă ar însemna că nu, se, nu există niciun fel de reducere a acestor discrepanțe din punct de vedere structural. Deci trebuie să fim atenți la această distinție. Sunt de totul de acord cu domnul raportor în ceea ce privește includerea prevederilor de exploatare și de, înțel, de întreținere. Nu sunt dacă aceste măsuri sunt neapărat excelente, dar în momentul în care vorbim despre cadrul refit, această măsură a, și-a adus contribuția la creșterea complexității și a sarcinii administrative a dosarelor și aici cred că trebuie să fim foarte grijulivi, foarte atenți, fiindcă această măsură se justifică teoretic și probabil uh, este de fapt uh, oribilă în practică și trebuie să alegem între virtute și uh, partea pragmatică operațională, dar sunt de acord cu domnul raportor în acest sens și sunt de acord cu el în ceea ce privește um, aceste uh, procentaje prealabile, dacă uh, acestea sunt uh, atât de mici, vor dăuna pune în aplicare a programelor operaționale în țările de coeziune. Bineînțeles, raționalizarea și programarea strategică, a scăzut. Asta e mai degrabă o idee bună, mai degrabă decât uh, aceste studii prealabile ale cheltuielilor și merge în direcția simplificării controlelor, deși. Și asta mi se pare un lucru bun. Apoi, două remarce de ordin financiar. Trebuie să plasăm acest lucru în, cad- în cadrul CFM, un cadru care uh, sau în cadrul financiar respectiv. Aici vor exista mai multe arbitraje la diverse niveluri, dar care vor avea un efect asupra regulamentului respectiv și în final vreau să vă spun că, pe scurt, că o să revin și eu la propunerea mea de 20 de miliarde din, motive, din motivele enunțate anterior, dar într-un cadru diferit, așa cum facem în toate directivele și regulamentele vizate. Domnule Taylor, din partea verzilor, nu, nu spuneți nimic. Atunci, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, o să îi dau cuvântul tot uh, domnului Gilo de la DG Regio. Din partea comisiei vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest uh, proiect de aviz și tuturor membrilor pentru uh, contribuțiile lor. În primul rând vreau să vă spun că, într-adevăr, titlul nu e tocmai scurt, nu este cel mai scurt titlu al unui regulament, dar vreau să subliniez faptul că nici regulamentul, că regulamentul este cu 50% mai scurt decât regulamentul 2014-2020, uh, reducerea cu jumătate a textului nu înseamnă neapărat o simplificare automat, dar ajută și așa cum au recunoscut și unii eforturile de, simplificare și de reducere a sarcinii administrative și de sporire a flexibilității au uh, fost uh, făcute în această propunere. Vreau să mă refer la câteva aspecte care au fost ridicate aici. Cred că Există oarecare contradicție în, uh, care se manifestă între îngrijorările exprimate cu privire la reducerea bugetului din propunerea Comisiei, mai ales pentru fondul de coeziune și și solicitarea unei, cof, unei rate de cofinanțare europene pentru același fond. Fiindcă cu cât e mai mare nivelul de cofinanțare european, cu atât uh, scade nivelul general de investiții. Iar asta este una dintre ideile care, din partea Comisiei, este că o rată de cofinanțare mai scăzută din partea Uniunii Europene sporește responsabilitatea și apropiere, apro, uh, apropierea uh, responsabilităților de către uh, partea cealaltă. Vreau să vă spun că Comisia nu are o experiență pozitivă în ceea ce privește Uh, sistemul N plus 3, uh, după părerea noastră, în ceea ce analizând prestația programelor în uh, perioada 2014-2020, acest factor a dus la înregistrări, la întârzierile pe care le-au înregistrat programele la ora actuală și uh, este și problema care este la baza unei uh, provocări care ne confruntăm în ceea ce privește ratele de prefinanțare pentru următoarea fi, perioadă, fiindcă nivelul de credit de plată necesare pentru perioada 2021-2023 pentru programele actuale este atât de ridicat încât uh, acest nivel a restrâns uh, disponibilitatea fondurilor pentru finanțare pentru, uh, pentru perioada 2021-2027. Deci deja ne așteptăm să avem o situație în care întârzierile de implementare, de aplicare de acum, vor afecta începutul următoarelor programe și începutul următoarelor programe. Și noi vrem să evităm acest lucru în următoarea perioadă, iar aceasta este să la baza eh, dorinței noastre de a întoarce la sistemul N plus 2. Și încă un lucru, dacă îmi dați voie, în ceea ce privește referirea făcută la investiții programate și nevoia de a include și costurile de infrastructură pentru aceste bucăți de infrastructură, vreau să vă spun că care este ideea aici? Aici e vorba de un plan strategic uh, instituit la începutul perioadei. Statul membru trebuie să demonstreze că a ținut cont de costurile de uh, operare și de întreținere și pentru, pentru infrastructura de transport pe care o vor construi pe perioada de programare. Deci nu vrem să creăm uh, poveri suplimentare sau să uh, creăm întârzieri, ci vrem să ne asigurăm că statele membre analizează investițiile per total, nu numai investițiile de construcție, ci că țin cont și de funcționarea și, în, în, și costul de funcționare și de întreținere, care bineînțeles trebuie acoperite de la bugetul național, nu cel european. Deci este vorba despre o imagine de ansamblu pe care ne dorim noi. Vreau să clarific acest lucru. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Dau din nou cuvântul domnului uh, Zlotovski, raportorul nostru. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, văd că această dezbatere se va fi foarte înflăcărată pe pagina acestui proiect de raport. Eu vreau să vă spun niște lucruri de ordin general. Cu toții sunt de acord, uh, bănuiesc eu, că trebuie ca aceste fonduri să fie cheltuite mai rațional, mai eficient, deci mai bine. Acesta este obiectivul nostru a tuturor. Nimeni nu poate să nege acest lucru, nici măcar uh, colegul din Portugalia. Chiar și el a spus că chiar dacă există unele țări care nu respectă statul de drept, această nerespectare a statului de drept se oglindește și în economie și în punerea în aplicare a acestor proiecte. Dar ce înseamnă o țară care respectă statul de drept? În primul rând, ar trebui să avem o definiție care să, pe care să o folosim în cadrul acestui raport. În al doilea rând, există unele investiții care sunt uh, finanțate, cofinanțate uh, de către aceste fonduri, investițiile, investiții față de care nu s-a niciun fel de îndoială în ceea ce privește respectarea statului de drept. Și aș putea chiar să spun că aplicarea acestor uh, reguli de stat de drept sunt chiar absurde. Dacă pe lângă un aeroport, uh, lângă un aeroport regional se creează un alt aeroport la 20 de kilometri depăr- departare, Asta e o prostie, spun pe șleau, chiar dacă se respectă regulile statului de drept. Fie că se respectă statul de drept, nu are nicio noimă un astfel, o astfel de investiție. Și totuși se întâmplă după Gdansk, la, deci, du- lângă orașul Gdansk, la mine în țară, s-a construit la Gdenie, la 20-30 de kilometri de vechiul aeroport, s-a construit un nou aeroport regional. Ceea ce privește statul de drept nu s-a călcat nicio regulă. Nu e nimic de spus, dar uh, nu e vorba, dar se încalcă regulile bunului simț aici, în, caz, în acest caz foarte importante, chiar mai importante, și aici trebuie să punem accentul, și pe asta trebuie să punem accentul în regulament. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt cheltuite cum trebuie pentru a se materializa această coeziune și că nu sunt aruncate pe fereastră, pur și simplu. Și, fiindcă da, e vorba de, și fie că e vorba de o țară care respectă statul de drept sau nu, s-au manifestat cazuri în fostul CFM care erau pur și simplu absurde și sper să nu se mai repete. Deci vă spun deja că mă bucur de, mă bucur mă bucură discuțiile pe care le vom avea cu siguranță și vă rog pe toți să înainteți amendamente și sper că rezultatul va fi unul bun. Mulțumesc foarte mult, domnule Zlotovski. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este prevăzut pe, pentru joi, 27 septembrie, la prânz. Președinte, aș cere scuze. Le depot e fix. Depunerea amendamentelor 5 octombrie la prânz. V-am speriat. Și votul va avea loc pe 15 noiembrie în comisia noastră. Acum îi dau cuvântul domnului Asis. Vreți să interveniți din nou? Da, vreau să lămuresc un lucru. Eu știu ce e asta de drept. Înțeleg foarte bine această noțiune. Și uh, se consfințește acest lucru în tratatul european. Uh, bine, știu ce înseamnă statul de drept, putem să discutăm aici, dar nu este locul potrivit, dar știu foarte bine unde nu, unde se încalcă regulile statului de drept. Există țări europene care, la ora actuală, din păcate, nu respectă regulile statului de drept. Eu și am spus, uh, nu am spus că de acolo vin uh, probleme economice. Există state autocratice fără probleme economice și există state democratice cu probleme economice. Lucrurile sunt diferite. Dar ce am spus eu este că țările care uh, nu respectă regulile statului de drept trebuie să sufere sancțiuni economice. Asta este ce am spus eu. Nu înseamnă că nerespectarea regulilor state de drept aduc cu sine probleme economice direct. Da sau nu, se poate întâmpla sau nu. Dar nu asta e problema. Problema este că trebuie să avem un mecanism de penalizare, de sancțiuni. Și asta, pe de-o parte, încă un lucru care nu are legătură cu asta, e vorba de evaluarea modului în care au fost uh, aplicate aceste fonduri. Și acesta trebuie să fie un principiu general uh, care trebuie, care a existat în trecut, va exista și în viitor, trebuie să existe mecanisme de control ca să se aplice cum trebuie. Deci voiam doar să lămuresc ce am spus. Mă mulțumesc. Merci, monsieur Assis. Mulțumesc, domnule Assis. Domnule Slătovski, vă dau cuvântul timp de un minut, dar nu suntem aici să dezbatem despre statul de drept. Tocmai, doamnă președinte. Mă bucur să aud că colegul meu știe ce e statul de drept. Și eu știu. Dar dacă cunoașteți state în Uniunea Europeană care nu respectă statul de drept, poate ați vrea să le menționați pe nume. Despre ce încălcare a statului de drept vorbim? Președinta, închei imediat dezbaterea. Dacă vreți să dezbateți despre statul de drept, luați o cafea împreună. Duceți-vă să discutați uh, între dumneavoastră, pentru că acesta nu este scopul raportului nostru. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este stabilit pentru 5 octombrie la prânz iar votul va avea loc pe 15 noiembrie. Continuăm cu un subiect pasionant și anume raportul uh, de executare privind regulamentul 1 pe 2005 cu privire la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în exteriorul Uniunii. Raportorul pentru proiectul de aviz în atenția Comisiei Agri este domnul Keith Taylor. Aveți cuvântul, domnule Taylor. Uh, well, thanks, Chair. And... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această ocazie în calitate de raportor pentru Comisia TRAN uh, pe marginea acestui raport de implementare. Este o responsabilitate partajată între Agri, TRAN și ENVI și comentariile legate de aspecte relevante Revizuirea mm, legislației de implementare uh, numărul 1 pe 2005 trebuia efectuată de mult. Un judecător al Curții de Justiție a confirmat că regulamentele europene se aplică în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene până la atingerea destinației finale. Pentru că regulamentul nu prea funcționează bine în momentul din față, datorită, datorită lipsei de aplicare, datorită specificațiilor uh, insuficiente pentru vehicule, care nici măcar nu sunt respectate. Și, și tratamentul necorespunzător al animalelor pe durata transportului. Colegii ne-am văzut uh, propunerea de aviz care solicită o interzicere a tuturor transporturilor de animale care depășesc 8 ore, iar în scopul sacrificării să nu depășească mai mult de 4 ore. Solicităm uh, un transport mai eficient, acordând prioritate carcaselor și nu animalelor vii. Și de asemenea ne dorim uh, niște controle mai eficiente, în special în ceea ce privește transportul maritim Logica acestor solicitări este aceea că în multe cazuri pur și simplu nu este posibil să implementezi regulamentul pentru transportul animalelor vii. Și cred că este totuși o cauză demnă de atenția noastră și aștept cu interes uh, opinia celorlalte grupuri și amendamentele acestora și vă promit că o să le am în vedere. Eu am în vedere să mai adaug și alte trei amendamente pe trei uh, domenii, deși mai există și alte nuanțări. Și anume densitatea animalului la transport. Apoi, încurajarea în rabatoare mai mici, regionale, dar și încurajarea unor rabatoare mobile care să mm, rezolve această problemă în procesarea cărnii. Și de asemenea solicit o revizuire a tarifelor pentru că mi se spune că animalele vii sunt transportate la un tarif de 10%, în timp ce animalele abatorizate la un tarif de 40%. Dacă așa stau lucrurile, nu cred că așa ar trebui să fie. Ar trebui să fie încuraj... Nu trebuie încurajat transportul animalelor vii. Cred că depășește complet ambițiile pieței unice și oricum uh, nu le faci niciun favor uh, animalelor, pentru că se ajunge aici la niște abuzuri oribile la adresa bunăstării animalelor. De aceea aștept cu interes opinia celorlalte grupuri și mm, aștept contribuțiile lor acum. Merci beaucoup, monsieur Kistelor. Monsieur Wim van de Kamp. Mulțumesc, domnule Kistelor, domnule Wim van den Volt. Mulțumesc, doamnă președinte. Și în această situație am să o înlocuiesc pe Claudia Montera, care în continuare este în concediu de creșterea copilului. Sau respectiv concediu de maternitate. Sunt de acord cu abordarea lui Keith Taylor, ce anume că protecția animalelor atunci când sunt transportate către abator uh, este un lucru căruia Uniunea Europeană ar trebui să-i acorde suficientă atenție. Însă, diferența între verzi și PPE poate fi sentizată în următoarele cuvinte. Atunci când există o problemă, verzii vor o nouă rescriere a lucrurilor și a responsabilităților. Însă noi considerăm în continuare că regulamentul din 2005 servește scopului dorit. Um, problema este respectarea acestui regulament. Statele membre pur și simplu nu-l respectă. Și am mai importantă contribuție a doamnei Matera ar fi aceea de a solicita controlul asupra respectării regulamentului din 2005 și acordarea astfel unui um, rol mai mare comisiei în ceea ce privește întărirea controlelor în acest domeniu și aștept cu interes și părerea comisiei aici, pentru că aici Claudia are și alte observații de făcut. O întrebare acum adresată domnului Taylor și Comisiei. Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară de scurtă vreme a informat că episodiile nu se răspândesc atât de repede în cursul transportului cum există temeri și de aceea nu ar exista date științifice într-o limitarea parcursului de transport. De aceea se impune respectarea actualelor uh, reguli uh, și nu crearea unor noi, așa cum propune Keith Taylor, pentru că dacă se adaugă reguli noi la altele vechi care oricum nu se respectă, nu creăm decât castele de nisip. Mulțumesc, uh, doamna de Monte, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul raportor pentru că știu că este și un membru foarte activ al uh, intergrupului pentru bunăstarea animalelor, de aceea nu mă surprinde și eu fac parte din acest intergrup și am anumite mm, certitudini în ceea ce privește aplicarea corectă a acestui regulament. Eu cred că bunăstarea animalelor trebuie privilegiată față de interesele comerciale. Sunt, din păcate, mult prea multe abuzuri și de aceea normele nu sunt aplicate așa cum trebuie. Lipsește un control eficace, ceea ce face ca situația să fie chiar mai proastă. Chiar dacă majoritatea statelor membre au ratificat Convenția cu privire la protecția animalelor, totuși nu o respectă. De aceea se impune să avem niște proceduri uniforme pentru a putea efectua aceste controle. Eu fac parte din trece, trei semnatari care solicită crearea unei comisii de anchetă pe această temă, pentru că nu este o temă secundară pentru o societate ca a noastră care se dorește a fi civilizată. Am uh, abordat în decursul timpului multe teme care vizează animalele. Astăzi, uh, cea a transportului, însă până acum Comisia nu a demonstrat o sensibilitate suficientă. Prin urmare, eu sper că în ceea ce privește transportul animalelor să asistăm la altă atitudine. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Slotowski. Mulțumesc foarte mult. În numele colegului uh, Legutko, Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru aprecierea foarte bună a situației actuale în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului referitor la protejarea animalelor um, în timpul transportului în interiorul și exteriorul UE. Suntem de acord cu raportorul că progresele în implementarea regulamentului din 2005 nu sunt suficiente. Există în continuare probleme grave legate de bunăstarea animalelor în timpul transportului, în special pentru că regulile nu sunt respectate cu strictețe în statele membre și nu sunt suficient puse în aplicare. Transportul animalelor este un subiect controversat. Evident că este necesar transportul uh, către abatoare, este nevoie de transportul animalelor uh, folosite în activități sportive, dar trebuie să se țină cont și de stres, iar animalele trebuie protejate împotriva cruzimii. 80 până la 90% dintre transporturi uh, se referă la transportul către abatoare. Sigur că aceasta poate avea un impact economic și social asupra sectorului. Dacă transportul este prea lung sau prost organizat, pot exista pierderi economice, dar și un impact asupra bunăstării animalelor. Așadar, trebuie să ținem cont de faptul că transportul cărnii și al carcaselor este mult mai eficient și este mai uh, pertinent din punct de vedere etic decât transportul de animale vii. Abatorizarea animalelor trebuie să se facă cât mai aproape de locul creșterii. Grupul nostru ar vrea de asemenea să limiteze timpul de transport al animalelor de, a, pentru abatorizare la 8 ore, incluzând timpul de încărcare și descărcare, fie că vorbim despre transport terestru sau maritim. Chiar dacă se planifică foarte bine transportul, animalele sunt foarte stresate. Deci acest stres trebuie diminuat și totul depinde de experiența și capacitatea persoanelor care participă la acest proces. Animalele pleacă din mediul pe care îl cunosc și asta e deja un mare stres, iar încărcarea și descărcarea le stresează și mai mult. De aceea trebuie să facem toate eforturile necesare pentru ca legea europeană să protejeze bunăstarea animalelor în timpul transporturilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Meissner, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc lui Keith Taylor pentru proiectul de aviz. Știu că și în uh, perioada precedentă am discutat despre aceste lucruri și, așa cum spunea și colegul Slotowski, cel mai bine pentru animale ar fi ca acestea să fie sacrificate cât se poate de aproape de locul unde sunt crescute. Problema aceasta însă nu funcționează peste tot pe această piață internă și știu că mm, în zona rurală, atunci când există mai ferme mici uh, se fac transporturi colective. Mm, face plăcere că reluăm această temă pentru că mâncăm carne, animalele sunt sacrificate și ar trebui făcută ar trebui sacrificate printr-un tratament cât se poate de corespunzător. Eu încă nu m-am gândit la un amendament uh, anume, dar uh, mă bucur, Chis, că te gândești și tu cum anume uh, ar putea fi regândit controlul acestei legislații și din perspectiva Comisiei pentru Transport. Mulțumesc, m-am înscris și eu la cuvânt pentru a spune următoarele. Din 2012 s-au făcut foarte multe anchete realizate de asociațiile pentru apărarea animalelor și de fiecare dată verdictul este fără apel. Suntem pe cale să, să introducem uh, condiții teribile de transport pentru aceste animale, cu durate de transport nerespectate, cu încălcarea totală a reglementărilor europene. A fost făcută o anchetă timp de 5 ani la frontiera turcă. Rezultatele au fost publicate în 2016. Rezultatele sunt uh, înfricoșătoare. 89% din camioane transportă anima- care transportau animale franceze încălcau legislația europeană. În 2017 au mai fost uh, camioane încărcate cu oi sau vaci uh, cu plafoane atât de joase încât atingeau spatele animalelor și animalele nici măcar nu puteau să ridice capul camioane în care sistemul de adăpare și uh, ventilare nu funcționa, iar temperaturile depășeau 35-40 de grade. Pentru transportul maritim, au fost depistate și se utilizează în continuare nave cu condiții improprii pentru transportul animalelor și nu există condiții nici în ceea ce privește durata, nici timpul de odihnă, nici prezența unui veterinar la bord. Concluziile tuturor acestor anchete susțin rezultatul trist al raportului de audit al Comisiei Europene publicat pe 4 aprilie anul acesta. Acolo se vorbește despre neconformități peste media europeană și despre lacune grave în protejarea animalelor în timpul transportului în scopul exportului în afara UE. Ați uh, spus aceste lucruri în raportul dumneavoastră și acesta este un adevărat scandal și spun asta în această comisie. De acum uh, trebuie să punem capăt acestor practici crude cu care sunt confruntate, cu care se confruntă animalele. Animalele nu trebuie să mai uh, sufere uh, toate aceste acte la care le supunem. Trebuie să punem capăt acestor practici, pentru că animalele suferă inutil, pentru că noi nu ne asumăm responsabilitatea. A venit momentul să îmbunătățim viața animalelor și bunăstarea lor și mai ales să ne punem noi înșine niște întrebări. Cum se face că am ajuns uh, aici, în aceste situații catastrofale? Sunt de acord cu dumneavoastră, doamna de Monte. Situația în domeniul transporturilor ar merita o comisie de anchetă parlamentară. Acum că avem acest raport, ne propunem să facem un raport ambițios care să marcheze spiritele. Dau acum cuvântul Comisiei. Da, Pardon. Thank you very, very much, uh, Madam Chair. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Taylor. Comisia este de acord că animalele nu trebuie să suferă în timpul transportului Totuși, nu împărtășește opinia acum că transportul animalelor vii în Europa ar fi un dezastru. Există, într-adevăr, și situații negative. Totuși, dacă ne uităm la datele generale, există milioane de astfel de transporturi și majoritatea respectă regulamentul. Eu cred că este mai important să aplicăm regulamentul pe care îl avem în momentul de față, pentru că e loc de mai bine. În ceea ce privește activitatea Comisiei în acest domeniu, lucrăm activ pe transportul rutier cât și pe maritime. Avem două echipe care auditează situația în statele membre și vom elabora în scurt timp două rapoarte, unul pe transport rutier, unul pe transport maritim. De asemenea, vă vom pune la dispoziție și datele generale, pentru că nu e corect să scoatem din context doar uh, anumite cazuri uh, specifice. E adevărat că situația se poate îmbunătăți, dar în cei 10 ani în care s-a aplicat regulamentul, am asistat la îmbunătățire majoră în transportul animalelor, iar cu regulile care există, animalele nu trebuie să sufere în mod inutil dacă se aplică ca atare. Mulțumesc, domnule Taylor. Aveți cuvântul pentru a încheia această dezbatere. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă uh, dumneavoastră ați participat uh, atunci la conferința pe această temă, când ne spuneți că 97% din transportul îndeplinesc condițiile. Mi-aduc aminte că asta spuneați. Asta am auzit eu. Și asta a înregistrat și audiența. Dar uh, nu așa stau lucrurile pentru că 3 um, milioane de animale se exportă din UE către state non-UE pe an și aceste animale, transportul acestora durează ore și ore și se confruntă cu un uh, tratament brutal când ajung acolo. De aceea trebuie să găsim o soluție. Domnul Van de Cam ne spune că regulamentul e în ordine, doar că nu se implementează. Ei bine, vedem eficacitatea standardelor pe care le avem. Pentru că altfel n-am fi astăzi aici plângându-ne că animalele sunt abuzate pe toate părțile. Eu nu spun că avem nevoie de reguli noi, ci că trebuie să ținem cont de, ju- de decizia Curții de Justiție și să dăm curs logicii acestei decizii. Mă bucur că am uh, constatat că există susținere în acest demers și că există conștientizare cum că există o problemă în acest sens și sper că împreună cu colegii din Comisiile Agri și Envi vom putea lua măsuri pozitive pentru a pune capăt acestei situații abominabile. Amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 27 septembrie la prânz. Dacă nu mai avem nimic la diverse, dragi colegi, Vă dau întâlnire pe data viitoare, luni 8 uh, și marți 9 octombrie 2018. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară frumoasă. Adieu.